Good morning, ladies and Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Începem reuniunea noastră de astăzi și aș dori să îmi folosesc limba maternă. Bun venit uh, tuturor, avem interpretare în 17 limbi. Nu au venit însă, cred eu, atât de mulți colegi astăzi deja, pentru că este ziua Schumann astăzi și nu avem decât un program redus de ședințe. Aș dori, în primul rând, să vă salut pe toți, să vă urez bun venit în această sală frumoasă, rotundă. Toată lumea poate să vadă pe toată lumea, mi se pare foarte bine. Unii colegi sunt deja aici, în orice caz, uh, deja la podium avem, uh, la prezidium, deja trei vicepreședinți, avem deja o reprezentare foarte bună și grupurile văd că vin și ele uh, încet, încet în sală. Bun venit așadar la reuniunea comisiei noastre de astăzi. Avem o serie de experți cu noi. Am împărțit reuniunea în două runde. Primul panel se referă la Madeira și al doilea se referă la Gibraltar și la insulele Canalului și astăzi este vorba de cooperarea în materii fiscale, materii fiscală cu uh, jurisdicții europene și între jurisdicții europene. Am uh, repartizat tuturor documentele, am răspuns deja la anumite, s-a răspuns deja uh, la anumite întrebări pe care le-am pus în scris, dar unii au răspuns târziu, Madeira, de exemplu, a răspuns azi dimineața, deci n-am putut să citim documentele foarte bine. Așadar vom profita mai degrabă de prezența secretarului de stat uh, și ministru regional pentru finanțe, domnul Rui Gonsalves, care o să ne explice care este situația în Madeira din punct de vedere fiscal, pentru că Madeira este o jurisdicție a Portugaliei. În a doua în al doilea panel avem alți experți, vom avea trei uh, experți care vor vorbi, James Tipping, care este director financiar la Gibraltar, Richard Walker, director uh, Financial Crime Policy, politica uh, crimelor, uh, infracțiunilor financiare și Colin Powell, care este mm, consilier uh, pentru afaceri internaționale la ministrul uh, din uh, guvernul din insula Jersey. Îi salutăm pe toți experții prezenți și vreau să vă transmit în primul rând că această reuniune este transmisă live pe internet, de asemenea și vorbitorii din sală vor fi uh, live. Avem um, și aveam pe lista invitaților și uh, mai mulți reprezentanți din afara Uniunii Europene, dar nu au putut să vină. Ne pare foarte rău că nu au venit. Oricum, ne bucurăm foarte mult că astăzi vom putea începe primul panel cu subiectul nostru Madeira. Doamna vicepreședinte Ana Gomes a subliniat că este important să ne informăm și despre situația din Madeira și vreau să îi rog pe colegii din Portugalia, care văd că sunt aici prezenți, să se manifeste. Bun venit uh, tuturor la această reuniune. În introducere, aș dori acum să-i dau cuvântul domnului ministru regional Rui Gonsalves și am uh, prevăzut șapte minute pentru intervenția dumneavoastră la început. Dacă puteți să respectați, vă rog frumos, pentru că nu avem ceas aici în sală, deci e greu să vă ajutăm cu ceasul. După aceea, în, um, la întrebări nu vom mai avea 4, 5 minute, ci 4 între, minute pentru fiecare întrebare și răspuns în uh, pachet, pentru ca să putem să avem timp și de al doilea panel prevăzut. Domnule ministru Gonsalves, aveți cuvântul dumneavoastră acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor! Sunt uh, ministru în regiunea autonomă Madeira, o regiune care este considerată ultraperiferică. Este vorba aici de o regiune în, cu statut insular, și la noi turismul este cea mai importantă sursă de venit. Suntem o regiune ultraperiferică, după cum spuneam, și de aceea avem un tratament uh, special care este prevăzut uh, în um, articolul 349 TFUE. Iar um, următoarele puncte um, din acest tratat, uh, articolul 349, dar și altele, descriu uh, măsurile care trebuie luate, măsurile speciale care guvernează aceste regiuni, care sunt permise, mai bine zis, pentru ca să susțină economia, pentru a compensa dezechilibrele structurale. În Madeira avem așadar un sistem special din punct de vedere fiscal și uh, cu uh, ajutorul acestui uh, sistem economic reușim să dezvoltăm mai bine insula noastră, regiunea noastră. Dar bineînțeles că și în Madeira se aplică uh, legislația fiscală din Uniunea Europeană și mă gândesc aici, de exemplu, la prevederile cu privire la TVA sau la altele care nu sunt întotdeauna aplicate ad literam. În uh, Madeira am ales mai multe instrumente pentru a putea să ne dezvoltăm regiunea mai bine și pentru a crea o compensare pentru problemele structurale pe care le avem uh, acolo. Acest sistem a fost uh, elaborat în 1987 de către Uniunea Europeană, deci mai precis acum 30 de ani. Și acum am avut al patrulea sistem care a intrat în vigoare, care guvernează relațiile economice dintre Madeira și Uniunea Europeană în cadrul legislației Uniunii Europene. În același timp, noi uh, dispunem și de mai multe domenii care sunt uh, stabilite de către regiunea centrală. Adică există chestiuni care sunt gestionate de la centru. Noi nu avem uh, capacitate de gestiune totală asupra finanțelor și uh, asupra politicii noastre financiare. Foarte important este să specificăm că din anul 2011 Madeira nu a beneficiat uh, și nu a oferit uh, niciun fel de, de statut special din punct de vedere uh, fiscal care ar putea fi putut să o transforme într-un paradis fiscal. În orice caz, sistemul acesta însă expiră și nu există nicio formă acum de uh, um, reglementare specifică din acest punct de vedere. În 2006 am avut uh, mai multe mii de întreprinderi în domeniul financiar și acum nu mai avem decât 1500, pentru că în 2011 foarte multe bănci au plecat din Madeira și s-au uh, mutat în Austria, în Olanda, în Luxemburg și mai multe bănci au părăsit așadar teritoriul nostru și și-au uh, transferat banii în Macao sau în Hong Kong unele dintre ele, altele la Luxemburg. Deci aceasta arată că în 2011 am avut un moment uh, de schimbare. Foarte multe bănci au uh, plecat în alte teritorii, după cum spuneam, pentru a se bucura de avantajele fiscale ale altor teritorii. Trebuie să vă atrag atenția asupra acestui fapt, pentru că eu zic că este important. E foarte bine să știm că, de fapt, de la începutul anilor 90, am avut o zonă de liber schimb în uh, regiunea noastră, însă între timp toate prevederile europene sunt respectate uh, foarte strict. Există și uh, foarte multe inspecții din partea comisiei, din partea unor uh, instituții de audit, de la, din partea întreprinderilor internaționale, deci noi nu suntem un paradis fiscal, nu suntem un, un uh, teritoriu care cooperează din punct de vedere al paradisurilor fiscale și suntem angajați față de schimbul obligatoriu de informații. Întreprinderile care fac parte din zona de liber schimb uh, sunt de obicei supuse mm, legislației la care sunt supuse întreprinderile portugheze. Avem foarte multe întreprinderi care au filiale la noi și suntem de multe ori verificate mult mai mult, aceste întreprinderi sunt verificate mult mai mult decât uh, cele care se află în afara zonei de liber schimb. Noi verificăm toate întreprinderile din zona liberă și am avut uh, întotdeauna o colaborare strânsă cu toate mm, întreprinderile și cu toate instituțiile internaționale și europene pentru tocmai a facilita acest schimb de informații și pentru ca să nu există nicio suspiciune care să planeze asupra activităților noastre financiare. Nu am vrut în niciun caz să dăm impresia întreprinderilor, de exemplu, că ar putea să vină la noi pe insulă pentru ca să beneficieze de avantaje deosebite. În legislația națională avem uh, și o interdicție de hotărâri fiscale separate. Nu există nicio formă prin care s-ar putea pune în aplicare practici dubioase la noi uh, pe insulă. E foarte important să spunem și că Portugalia, în legislația sa, a adoptat uh, în Parlament o uh, legislație foarte strictă pentru a combate spălarea de bani. Legea 25 pe 2008, de exemplu, stabilește um, și pune în aplicare uh, indicațiile Comisiei Europene care au uh, ca scop această împiedicare a spălării banilor. Totul este foarte bine reglementat în ceea ce privește activitatea întreprinderilor, de exemplu, dar și în legătură cu finanțarea terorismului sau uh, în legătură cu spălarea de bani, după cum spuneam. Dacă spun că avem o legislație foarte strânsă, aceasta se aplică și uh, teritoriilor din zona de liber schimb în Madeira. Iar în 2017 au fost adoptate mai multe legi uh, și cu ajutorul acestei legislații mai noi, toți uh, deținătorii, uh, proprietari de bănci uh, sau toți beneficiari pot fi identificați mult mai bine, identificați mult mai bine. Avem o legislație, de exemplu, în care se identifică imediat orice formă de transfer bancar sau financiar între insula noastră și alte zone insulare. Aceste prevederi sunt uh, toate înscrise în lege și sunt pași concreți pentru ca să putem afla foarte repede dacă există vreo activitate suspectă pentru că noi ne concentrăm pe bine, beneficiarul final al tranzacțiilor financiare și suntem în măsură să putem detecta imediat care sunt proprietarii întreprinderilor din zona liberă Madeira. Putem verifica și dacă toate aceste informații corespund realității, pentru că în Madeira ne bucurăm de transparență totală în combaterea spălării banilor. Dacă avem cazuri despre care se vorbește, atunci aceasta se explică prin faptul că aceste cazuri sunt numite în documente oficiale și deci că noi suntem la curent cu aceste cazuri foarte repede. Ajung acum la concluzia um, intervenției mele și anume vreau să spun că uh, pentru noi este foarte important în Madeira să deținem toate informațiile despre proprietarii uh, economici, proprietarii a întreprinderilor și pentru ca să nu apară nici măcar o suspiciune în legătură cu felul în care funcționează zona noastră liberă în Madeira. Suntem gata să vă dăm aceste informații, bineînțeles, dar uh, Știm că au plecat foarte multe întreprinderi uh, din uh, zona noastră mai de mult. Acum însă văd că se întorc mai multe întreprinderi pe insula noastră, pentru că tocmai vor să beneficieze de această transparență pe care am instaurat-o și știu și că vor fi controlate cum trebuie și deci că e o garanție de funcționare. Se știe, deci, că la noi se garantează aplicarea legislației europene. Regiunea autonomă Madeira spuneam înainte, a colaborat tot timpul cu Uniunea Europeană, colaborează întotdeauna cu toată lumea pentru a pune la dispoziție toate informațiile care sunt necesare pentru ca să nu existe comportamente deviante. Dacă totuși uh, se întâmplă, să existe nereguli, ele sunt identificate imediat și măsurile necesare sunt luate de urgență. Se iau măsuri uh, așadar și împotriva întreprinderilor și împotriva persoanelor fizice. Portugalia are deja câteva unități speciale în uh, poliția just, uh, juridică, cum se numește, care ține de parchet și care verifică exact toate întreprinderile, identifică întreprinderi în care există activități uh, suspecte, fluxuri financiare suspecte și noi folosim toate informațiile pentru ca să elucidăm toate cazurile. Colaborăm cu toți actorii care pot fi implicați într-o astfel de anchetă. Într-un caz de suspiciune avem uh, un sistem uh, foarte bine organizat. Știu că avem uh, impozite foarte joase, dar acesta este foarte important pentru regiunea noastră, dar politica aceasta de, um, de impozite foarte mici nu trebuie să fie legată de practici ilegale. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru finanțelor, ați expus ceea ce s-a făcut uh, din 2011 încoace, 2012 și ați spus și că respectați și ați adoptat o mare parte din legislația europeană în colaborare, desigur, cu Portugalia. Noi, în 21-22 iunie, vom avea o misiune uh, la Lisabona, o misiune de studiu, în care vom colabora cu autoritățile portugheze, vom discuta cu autoritățile fiscale din Portugalia și mă bucur de acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult și pentru răspunsurile înscris, deși n-am putut încă să le citim. Noi de obicei uh, începem cu cei doi co-raportori când avem o reuniune de acest tip, cu Iepe Cofot și Peter Iacek. Iepe este lângă dumneavoastră și am stabilit deci că avem patru minute pentru fiecare întrebare și răspuns împreună. Iepe, îți dau cuvântul, te rog. Thank you, Chair, and thank you so much for... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru um, prezența dumneavoastră. Ați menționat uh, legislația din 2011-2012 și toate companiile care au părăsit uh, teritoriul Madeirei. Puteți să ne explicați în ce jurisdicții europene s-au deplasat. Ați menționat Luxemburgul, dar există companii care au plecat și în alte jurisdicții europene și care a fost motivul, după părerea dumneavoastră. Puteți să ne trimiteți uh, răspunsul și în scris ulterior. A doua întrebare ar fi uh, că zona liberă a Madeirei, organizată în anii 80, um, avea obiectivul de a se asigura că va exista o ocupare locală a populației din Madeira. Uh, s-a făcut o anchetă în acest an de către mai multe publicații europene care au concluzionat că directorii companiilor uh, înregistrate în Madeira, uh, directori a sute de companii, un singur om era director al 300 de companii în ultimii 10 ani, de exemplu. Mm, pare un abuz. Care este motivul Înțeleg că aveți o atitudine foarte transparentă, însă care este motivul din care o singură persoană poate să fie director a 300 de companii? Știți, spuneți că nu este vorba de speculă, nu este pentru a evita impozite sau uh, că nu, acestea nu sunt structuri înființate pentru a evita, evita plata taxelor. Vă mulțumesc. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mr. President, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor deputați. Domnule deputat, în 2011 nu s-au mai acordat uh, beneficii fiscale unei serii de întreprinderi care nu generau locuri de muncă. Începând cu momentul respectiv uh, în care a încetat acest, acel regim, începând cu anul 2011, aceste întreprinderi au început să plătească un impozit de 3%. O regulă era ca aceste întreprinderi să genereze locuri de muncă la nivel local. De aceea a scăzut cu în jur de 1500 numărul de întreprinderi datorită acestei cerințe ca întreprinderile să creeze locuri de muncă în Madeira. Aceste întreprinderi s-au deplasat în alte jurisdicții europene, Luxemburg, țările de jos sau Austria, însă și băncile, după cum am spus, uh, s-au deplasat către alte teritorii, Miami, Luxemburg. În 2012, a apărut un aspect nou în Madeira în care un ministru din Luxemburg ne-a vizitat pentru a obține o listă a întreprinderilor din Luxemburg pentru a obține ca aceste întreprinderi să se întoarcă în Luxemburg. Știți că dacă o uh, întreprindere are sediul în Madeira, nu înseamnă că are sediul în Europa, pentru că Madeira este o, o zonă ultraperiferică și uh, poate existau interese ca anumite întreprinderi să aibă sediul în uh, zone mai dezvoltate decât Madeira în Europa. Vă amintesc însă că această anchetă atunci când uh, existau încă 6.000 de companii în Madeira și când regulile erau diferite. În mass media încă se menționează numărul de 6.000 de companii. Nu știu dacă o companie poate să angajeze în continuare așa de mulți oameni. Cred că situația s-a schimbat uh, puțin în momentul de față. Codul muncii din Madeira este codul muncii portughez care permite unei persoane să lucreze în regim de timp parțial pentru mai mult de o companie. Dar în cazurile în care o persoană era director a sute de companii, aceasta este o situație care nu mai există, erau aranjamentele anterioare dinainte de 2011. Mulțumesc, domnule ministru. În cazul lui Mosec Fonseca a fost unul care s-a ocupat de o mie de întreprinderi. Astfel de cazuri vrem noi să eliminăm și vrem să avem transparență. Acum are cuvântul domnul Peter Iecek. Thank you, Chair, Minister. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. În ceea ce privește crearea de locuri de muncă, înțeleg că datele raportate Comisiei Europene sunt uh, recoltate prin chestionare trimise companiilor. Mă întreb dacă există vreun sistem de verificare a acestor date de către autoritățile locale pentru a vedea dacă aceste cifre sunt uh, conforme cu realitatea sau nu. A doua întrebare, în legătură cu întrebarea pusă de domnul Iepe Cofod, deja, și anume implementarea cele de-a patra directive antispălare de bani în legătură cu proprietarul real. În momentul de față se discută în legătură cu posibilitatea acelor cazuri în care proprietarul real, beneficiarul real nu poate să fie identificat, atunci directorul poate să îi ia locul din punct de vedere juridic. Însă mi-ați spus că mi ați spus că numai Eh, în Madeira exista un, exista un număr foarte mare de asemenea directori în trecut, însă puteți să ne spuneți care este situația acum și cum s-a implementat cea de patra directivă împotriva spălării de bani. Vă mulțumesc, vă rog, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor deputați, în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. trebuie să se adopte o serie de uh, documente care se aplică la nivel național. Există formularul 22, declarația de impozite. Toate aceste um, formulare conțin informația informațiile în legătură cu o companie și în funcție de aceste informații se analizează aceste date și se trag concluzii. Informațiile și concluziile se transmit la nivel național și se utilizează pentru a analiza crearea de locuri de muncă. În ceea ce privește proprietatea capitalului în cazul întreprinderilor, s-a aprobat uh, o o legislație în acest sens uh, în ceea ce privește titularul real pentru a se ști uh, care sunt participanții în diverse tranzacții. În momentul de față avem un proiect de lege în uh, adunarea Republicii, în adunarea națională, care ar permite o identificare mai uh, eficientă, eficace a beneficiarilor tranzacțiilor. Avem un registru central al beneficiarilor efectivi care se bazează pe documente notariale, pe baza cărora vor putea fi identificați beneficiarii finali ai tuturor tranzacțiilor efectuate. După cum v-am semnalat deja, legislația națională este cea aplicabilă și întreprinderilor din zona liberă a Madeirei, ceea ce înseamnă că există un instrument consolidat care permite analizarea trans, transferurilor de capital um, atât în Portugalia precum și în zona liberă a Madeirei. Am, ajungem acum la vorbitorii numele uh, grupurilor politice. Are cuvântul domnul Nuno Melo. În numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să îl felicit pe domnul Consalves și am o întrebare. Noi avem aici două priorități în legătură cu această temă. În primul rând, ceea ce face Partidul Socialist prin uh, deputata sa Ana Gomes, care transformă Centrul Internațional de uh, Comerț din Madeira, un fel de mașină de spălat de bani, și alții care, ca și noi, cei din Partidul Popular European, care considerăm că uh, nu este demn să comparăm Centrul Internațional de Comerț din Madeira cu Panama. Este, uh, aici este vorba de o zonă cu impozitare redusă datorată localizării geografice a Madeirei mulți nu cunosc acest lucru, este vorba de o, de o zonă izolată. Este o zonă dublu ultraperiferică. Uh, este uh, care ține de faptul că este o insulă și centrul de comerț reprezintă 20% din uh, veniturile Madeirei ceea ce nu este puțin, este un factor de investiții și de creare de locuri de muncă. Madeira și Portugalia, în momentul de față, uh, reprezintă uh, este a, Portugalia este a treia țară ca număr de um, nave înregistrate la nivel mondial și nu se află pe nicio listă neagră. Eu consider că este o tragedie această situație. Ceea ce mi-aș, mi mi dori să știu este următorul lucru. Uh, uh, socialiștii portughezi uh, acționează eronat în ceea ce privește acest centru comercial. Aș dori să-mi spuneți dacă acest lucru creează publicitate negativă pentru zona Madeirei. Vă mulțumesc. Două minute. Ați spus două minute întrebare, așa că domnul ministru poate să vă răspundă doar două minute. Domnule ministru, de fapt ați uh, expus deja multe din uh, chestiunile pe care le-a inclus colegul în întrebare, dar vă dau cuvântul să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte, domnule deputat. Răspunsul foarte rapid. Da, această publicitate negativă este injust, nejustificată și aduce prejudicii, prejudicii imaginei Madeirei. Noi avem un procent foarte mare de venituri care provin din aceste întreprinderi. Noi credem că aceste întreprinderi, vedem că aceste întreprinderi care pleacă din Madeira merg în alte zone din Europa mai dezvoltate decât Madeira. și Madeira încearcă să uh, scape de aceste practici ilicite. Însă, această publicitate negativă afectează imaginea noastră, o regiune care este foarte îndepărtată de Europa și asta este în beneficiul altor regiuni din Europa mult mai dezvoltate. În realitate, până la urmă, nu știm exact ceea ce se întâmplă, pentru că de multe ori se critică regiunea Madeira în loc, fără să se acorde atenție ceea ce, la ceea ce se întâmplă în alte părți. Madeira este o zonă îndepărtată, mică, fără legături cu Europa continentală și se ascund uh, astfel situații mai grave care au loc în alte regiuni ale Europei continentale. Este foarte complicat pentru o regiune care are uh, nevoie de un nou impuls uh, și mă refer la regimul autonom fiscal. Mulțumesc, totuși cel mai bun jucător de fotbal din lume vine din Madeira, totuși aceasta este o compensare a percepției publice. Doamna Ana Gomes are cuvântul acum. Rui Gonçalves. Bun venit, domnule secretar de secretar general de stat. După 30 de ani de concesiune în această zonă liberă a Madeirei, Madeira a optat să prelungească acest regim. Negociarea negocierea a avut uh, loc direct cu grupul și a, a uh, Uh, crescut procentul de control din partea guvernului regional. Nu a avut loc un concurs public, după cum a uh, recomandat Curtea de Conturi și care este și norma Comisiei Europene, care impune, printre altele, reguli de concurență. Așadar, cum justificați acest lucru? După aceea, după scandalul din Portugalia legată de uh, Uh, ascunderea statisticilor de transferuri către paradisurile fiscale între 2011 și 2014 pe baza directivei împotriva spălării de bani, zona Madeira, cum a, uh, zona Madeira s-a opus, a intentat proces, a pierdut acest proces la Tribunalul Administrativ și zona liberă Madeira a spus că publicarea acestor statistici uh, ar um, aduce daune publici imaginii zonei geografice. Dacă uh, puteți să spuneți acum până la urmă că transparența dăunează zonei Madeira? Domnule ministru, vă rog. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor. În ceea ce privește contractul de concesiune, noi am respectat legislația uh, contractul uh, a, a mers la uh, conta de conturi și a fost aprobat. Deci nu există semne de întrebare în legătură cu legalitatea procedurii. Noi uh, beneficiam de o participare la veniturile directe de 37% și partea privată 73%. Regiunea a inversat această proporție Așadar, am considerat că chestiunea legalității a fost rezolvată, cum ar, precum și uh, distribuirea veniturilor, care în momentul de față corespundem, corespunde la ceea ce ni se pare adecvat să, să există o participare mai mare la partea publică decât la cea privată. Madeira nu are niciun fel de problemă în acest sens. Avem o entitate privată care gestionează zona uh, printr-un contract de concesiune Așa că întregul sistem este funcțional. Nu există niciun fel de motiv să se chestioneze această situație. În ceea ce privește transferurile de capital, în acest moment ne interesează ca toate aceste transferuri să fie făcute publice. Este Uh, de altfel, un aspect care ține de competența guvernului republican. Noi considerăm că toate aceste transferuri sunt publice În 2011 era vorba de informații suplimentare care erau legate de regiunea autonomă Madeira și în momentul respectiv nu exista niciun temei juridic pentru publicarea acestor informații. Aceasta era problema. Nu să nu existe informații, ci pentru că era vorba de mai multe informații decât o prevedea cadrul legal în momentul respectiv. Așadar, noi considerăm că este bine pentru Madeira să se publice informațiile respective și pentru a uh, face să dispară aceste bănuieli care spun că noi nu ne dorim transparență sau publicarea informațiilor. Așadar, suntem de acord cu publicarea acestor informații. Puteți să fiți sigură că guvernul din Madeira va susține publicarea acestor informații în mod deplin și complet. Autoritățile fiscale publică în fiecare an o listă a întreprinderilor din zona autonomă din Madeira cu beneficiile fisc- cu veniturile fiscale atribuite fiecare entități, numele, uh, veniturile și numele contribuabilului. Aceste informații stau, uh, sunt în mâinile autorității fiscale uh, naționale, informații publice care au fost publicate și pot fi consultate de oricine. În ceea ce privește transferurile offshore și în alte locuri, aceste lucruri țin de competența națională. Se poate pune întrebarea de ce aceste informații au fost ascunse, însă nu au fost ascunse de către noi. Noi susținem ca aceste informații să fie publicate pentru a disipa orice fel de bănuială pentru a nu se chestiona uh, practicile din zona noastră a Madeirei. Mulțumesc. Două comentarii. În primul rând, secretarul responsabil de la Lisabona este pe lista de invitați pentru această discuție și vreau să vă întreb dacă există anumite lacune, să putem în continuare să mai vă punem întrebări. Acum, din partea ECR, are cuvântul Pircorun, vă rog. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mielenkiintoisista Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ce s-a prezentat astăzi aici. Statele europene sunt uh, diferite de paradisurile fiscale prin faptul că putem avea acces la informații privind firmele prin internet, fie pe gratis, fie plătind o taxă foarte mică. Indexul din 2015 arată că nu e, sunt informații, informații contabile. Cum e posibil așa ceva într-un moment în care există din ce în ce mai multe informații disponibili privind contabilitatea firmelor? Cum putem spori transparența? Zona liberă din Madeira ar trebui să-și reînnoiască legislația. Cum se va face acest lucru? Cine va participa la pregătirea noii legislații? Veți solicita analize de la furnizorii de servicii, vor fi implicate și companii de contabilitate. Mulțumesc foarte multe întrebări pentru dumneavoastră, domnule ministru, vă rog să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, domnule deputat. Doamna deputat, regulamentele care se aplică în Portugalia sunt aplicate de toate firmele. Și, de fapt, avem uh, cerințe suplimentare pentru firmele care activează în zona liberă din Madeira. Lucrul acesta se aplică în practică și ar trebui să spun foarte clar că Madeira nu este un paradis, fiscal. Este o jurisdicție cu impozite scăzute, cu fiscalitate scăzută, este transparentă, nu este un paradis fiscal, nu este o jurisdicție offshore face parte din Uniunea Europeană și, conform autoritățile, autorităților naționale, se colectează toate informațiile necesare, toate firmele care activează uh, în zona liberă, fie că sunt companii, fie că sunt uh, avocați, fie că sunt alt, uh, alte firme, funcționează conform legislației naționale. Deci nu avem niciun fel de opacitate, iar contabilitatea firmelor este publică. Există un registru comercial care este de asemenea public, uh, contabilitatea este publică, se poate avea acces la ea, este extrem de transparentă, încât se vorbește despre companii internaționale care uh, s-au stabilit aici tocmai din cauza transparenței. Dacă n-ar fi vorba de transparență, n-am ști cine este proprietarul final, n-am ști ce firme se înființează acolo, dar știm acest lucru. Legislația este aplicată la nivel național, este supravegheată de autoritățile naționale. Madeira nu are niciun fel de rol activ în influențarea fluxului de informații. Autoritățile din Madeira cooperează cu autoritățile naționale, cu autoritățile fiscale, cu Banca Portugaliei și de asemenea cu parchetul. Deci avem toate informațiile necesare pentru a ne asigura că Madeira are un sistem total transparent care este aliniat la OECD și regulile Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Pare totul foarte avansat. Nu așa este peste tot în Europa. Dar acum îi dau cuvântul domnului lui Michel din partea liberalilor, din partea ALDE. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, nu vreau să intru în dezbaterea internă portugheză. A priori n-am niciun fel de părere. Vreau să-mi formez o opinie după ce vă aud pe dumneavoastră. Și înțeleg că adevărata problemă este să știm dacă criteriile de a corespunde unei zone libere sunt îndeplinite. Și mă îndoiesc foarte mult că e așa. N-am zis că sunteți paradis fiscal. Cred că sunteți un mic paradis fiscal cu o anumită modestie. Dar sunteți totuși un paradis fiscal uh, mai ales după răspunsurile pe care le-am auzit și am spus, n-am niciun fel de părtinire și nu vă fac aici niciun repros. Ar trebui, domnule președinte, să îi aducem aici pe reprezentanții comisiei care să răspundă la o întrebare foarte simplă și anume cum e posibil ca în condițiile din Madeira s-a prelungit statutul de zonă liberă a Indiei până în 2027 N-am uh, deloc uh, sentimentul că se justifică această hotărâre știind ce știu despre acest dosar. Întrebarea se adresează autorităților portugheze. Nu le reproșez, uh, func- funcționează după regulile pe care le are și sunt convins că s-au făcut eforturi ca lucrurile să devină mai transparente, dar întrebarea adevărată pe fond este să știm de ce Comisia a prelungit până în 2027 acest statut. Și nu mă aduc aminte să fi fost vreo dezbatere profundă pe această chestiune. Mulțumesc! Vă rog, domnule ministru, întrebările din partea sa și către comisie după aceea. Deci, domnule ministru, vă rog răspundeți întâi domnului Michel. Mulțumesc foarte mult. Cum e posibil că s-a prelungit statutul până în 2027, l-a prelungit Comisia. E foarte simplu. Au mers după articolul 239 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care spune că există pentru regiuni ultraperiferice ca Madeira niște mecanisme fiscale speciale. Nu avem resurse naturale, depindem de turism, suntem o insulă, suntem în largul mării Așa cum spuneam, nu avem resurse naturale, de aceea avem această zonă liberă care uh, suplimentează dezvoltarea regiunii noastre. De aceea Uniunea Europeană a aprobat al patrulea regim. Dacă ați citit articolul respectiv din tratatul de funcționare, e natural. Mulțumesc. Regiunile ultraperiferice sunt foarte importante pentru Parlamentul European, însă este justificată întrebarea pe ce bază se întâmplă acest lucru. Acum, următorul din partea GUE, Fabio De Mazi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Von Ihnen gehört, Herr Staatssekretär, dass äh, erstens Madeira keine Steueroase sei, zweitens dort nichts Illegales geschehe, drittens die EU-Kommission das genehmigt habe und viertens es gebe weitere Steueroasen in der EU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 Mulțumesc, domnule președinte, domnule deputat. În ce privește Madeira, iată ce pot să spun. Suntem un paradis, dar nu un paradis fiscal. Cât privește chestiunea locurilor de muncă, Problema pe care ați menționat este o chestiune pe care deja am prezentat-o. Cifrele acestea se aplică la momentul în care era vorba de încă de 6.000 de companii în Madeira. Acum sunt 1.500. Situația s-a schimbat de cea de, față de cea descrisă de dumneavoastră. noi folosim al patrulea regim, ă, din negociem acum cu DGCOM, sunt, au fost negocieri foarte grele, dar au permis uh, Madeirei, care e regiunea autonomă, să se dezvolte. Și am uh, răspuns la toate îngrijorările exprimate de Comisia Europeană. Suntem foarte atenți la toate aceste chestiuni. Sunt întrebări importante cum ar fi uh, combaterea spălării banilor sau combaterea finanțării terorismului și nu suntem asociați cu acea ceva. Noi doar vom avea beneficii dacă ne asigurăm că uh, legislația împotriva spălării banilor și a combaterii terorismului se aplică în Madeira, este în interesul nostru și am răspuns la toate îngrijorările Comisiei ca să ne asigurăm că există toate măsurile ca să elimine orice situație în care Madeira ar putea fi folosită într-o manieră ilegală de către agenții economici, de către operatorii economici. În ce privește PIB-ul, regiunea Madeira are un PIB pe cap de locuitor mai scăzut decât uh, toată țara noastră, și suntem sub media europeană. Iată de ce Centrul Internațional de Afaceri din Madeira este foarte important pentru noi. Dar uh, trebuie să mai spun ceva. Datele PIB-ului uh, referitoare la PIB au fost revizuite în 2010 ceea ce a dus la un efect, uh, iar PIB-ul nostru a fost evaluat mai scăzut. Mulțumesc, domnule ministru. Noastră, dacă am înțeles bine, ați vorbit despre statistica locurilor de muncă, legătura dintre locurile de muncă um, înregistrate și activitatea reală, nu l-ați răspuns la ea, nu? Dacă nu sunteți acum în măsură să o faceți, vă rog să ne răspundeți în scris la această întrebare. Bun, Următorul din partea verzilor este doamna Heidi Hautala. Um, Mulțumesc, domnule ministru. Sunt sigur că insula dumneavoastră este un paradis pe care nu l-am vizitat și voi contribui, dacă voi vizita insula, la un turism durabil. Iată însă întrebarea mea susțineți, a susține ideea unei valori de impact uh, privind măsurile speciale care au dus la crearea zonei libere, ați fi cumva în favoarea de a face un asemenea Uh, evaluare de impact real, o evaluare de impact real, ca să vedeți care a fost impactul acestor măsuri asupra economiei locale și asupra creării de locuri de muncă. În 2014 noi am susținut, grupul nostru a susținut pachetul privind regiunile ultraperiferice, inclusiv reducerea accizelor la produsele originare din Madeira, Romu și băturile, băuturile spiritoase, dar sunteți sigur că aceste măsuri au dus la dezvoltare locală și vreau să știu dacă s-au făcut audituri fiscale care să verifice că activitatea de afaceri desfășurată în Madeira contribuie realmente la crearea de locuri de muncă, pentru că știm din foarte multe țări că firmele pot să exploateze acest tip de măsuri speciale și poate că nu creează locuri de muncă. Și mai am o întrebare, domnule ministru. Se, e vorba de transparență. Am impresia că deja Madeira suferă uh, daune politice pentru că este concep, văzută ca un paradis fiscal. Uh, Uh, astfel a fi cumva în favoarea ideii de a contribui la eradicarea totală a paradisurilor fiscale din Uniunea Europeană și înlocuirea lor cu transparență totală în toate aceste zone, astfel încât să existe condiții de egalitate pentru toată lumea. Minuten. Mulțumesc. De asemenea, două minute. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, domnule președinte. cât privește evaluările de impact, uh, suntem în favoarea lor. Vrem să, să facem acest lucru din 2011. Uh, noi urmăm regulile privind ajutorul de stat și suntem evaluați din acest punct de vedere. Am dat toate informațiile necesare pentru a asigura faptul că se poate face o evaluare corectă, astfel încât centrul de afaceri internaționale să poate fi evaluat din acest punct de vedere. Iar din 2011 se face acest lucru intensiv. Iar în ce privește transparența, transparența zonei libere, a zonei cu fiscalitate redusă, considerăm că trebuie să existe transparență totală că trebuie să evităm orice suspiciune care ar putea plana asupra noastră. Să nu uităm că există asemenea lucruri în toată lumea, inclusiv în Uniunea Europeană. Și cred că este o chestiune pe care nu trebuie să o uităm. Să nu uităm că Madeira este o regiune ultraperiferică, este în mijlocul oceanului, e o insulă și cred că ar trebui să fie, de fapt, un exemplu apropo de modul în care funcționează sau cum va funcționa acest proces în viitor. Trebuie să începem din altă parte dacă vrem să punem capăt existenței acestor regiuni uh, cu impozite scăzute, dar nu trebuie să începem cu regiunile acestea ultraperiferice fără avantaje naturale. Trebuie să înceapă din altă parte procesul acesta. Firește, o, când vor dispărea aceste jurisdicții cu impozite scăzute, se vor schimba regulile și în Madeira. Uh, Hai să revenim la situația din 2012. Era vorba de uh, o situație în care multe firme au plecat din Madeira și s-au dus în țări mult mai bogate decât Portugalia sau decât Madeira pentru că veniseră în Madeira ca să uh, intre pe uh, lista de înregistrări să atragă firmele. Da, Mulțumesc. Tema zonelor de liber schimb merită o atenție deosebită, mai ales la vizita de studiu pe care am avut-o la Luxemburg. Am discutat deja despre acest subiect. Acum, din partea FDD, David Coburn. Please. Vă rog. Domnul ministru spunea că banii și firmele care pleacă din Madeira se duc la Hong Kong și eu aș zice în zona euro. Madeira are nevoie de bani, are nevoie de locuri de muncă și 20% din venituri vin din impozite. Doamnelor și doamne, ăsta e capitalismul. Și ce e greșit în asta? Europa este o zonă cu uh, taxe mari, necompetitivă. Deci nu e de mirare că banii pleacă din zona euro în Hong Kong, în Marea Britanie, iar lucrul acesta se va intensifica după breakfast. Eura, zona euro trebuie să fie mai competitivă în ceea ce privește politica fiscală nu trebuie să aplicăm niște taxe socialiste punitive, dar comisia aceasta vrea să extindă cumva această politică fiscală punitivă și imperialismul ei și poate din acest motiv plecăm și noi din Marea Britanie. Terorismul e doar o scuză pentru că nu ține numai teroriștii nu mănâncă bani ca să comit atacurile pe care le-au tot uh, făcut în Europa. E doar o scuză ca să ne amestecăm și să stoarcem mai mulți bani de la contribuabilii care plătesc pentru uh, lărgimea de mână și marile salarii din Uniunea Europeană și fondurile de pensii foarte mari ale funcționarilor europeni. Deci dacă vrem să punem capăt terorismului, nu putem să facem acest lucru în felul acesta. Se ocupă de asta Serviciul de Securitate, sistemele bancare care nu vor pot face asta. Dacă vreți să transferați banii în altă parte a lumii, faceți-o prin bănci. Iar lucrul acesta nu vine prin uh, zdrobirea unor zone mici, cum ar fi Madeira. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Mit den Brexit-Verhandlungen noch. Cu negocierile de la Brexit nu am început încă exact concret, dar atunci când vom începe, vom vedea dacă părerile acestea expuse tot timpul la domnul Cope, de către domnul Coburn că e o mare binecuvântare pentru Marea Britanie ce se întâmplă dacă se vor, veri, dacă se vor verifica acestea. Bun, vă rog frumos, dacă puteți să spuneți ceva, domnule ministru, despre chestiuni generale fiscale. Nu trebuie să răspundeți, dar puteți dacă vreți. Okay. Bun, oricum a fost... Der Liste Marcus Ferber für die EVP. Are cuvântul domnul Marcus Ferber din partea PPE. Mulțumesc, domnule ministru. Împreună cu Bayer Sharun Fung, eu am lucrat pe Madeira și am fost aproape mișcat până la lacrimi să aud că e vorba de o mică insulă în ultraperiferică. Chiar în această dimineață am printat câteva pagini în internet despre firme de consultanță fiscale în care se recomandă ca prin, cu autorizarea Comisiei Europene să se pot uh, conturna uh, impozite, se explică exact ce trebuie făcut în Madeira pentru a putea beneficia de această autorizată evaziune și pentru ca să uh, se aplice regimul de Um, de reduceri fără să faci nicio problemă din punct de vedere juridic. Deci să nu vă supărați, este exact același lucru pe care l-au făcut anumite, anumite uh, firme de avocatură pentru a putea transfera bani în Panama. Deci să nu mai ne spuneți că nu sunteți un paradis fiscal. În primul rând, eu cred că o schimbare a uh, sistemului uh, fiscal nu a fost datorită Portugaliei, ci a fost din cauza statutului de autonomie pe care îl are Um, Madeira și, în al doilea rând, e clar că Madeira nu are niciun interes să se ajungă la o impozitare mai mare, pentru că, totuși, um, atunci iese din schema fondurilor structurale care se acordă numai la un anumit prag. Deci eu zic că dumneavoastră ar trebui să vă gândiți uh, exact uh, cum vreți să vă dezvoltați acest centru financiar, pentru că dacă mai uh, oferiți și Uh, reduceri fiscale la um, achiziția de terenuri, de exemplu, sau în alte, la alte tipuri de impozit, eu zic că nu este neapărat un lucru bine, bun, pentru că nu vă avea o plus valoare concretă, pentru că vor fi dezavantaje pe partea cealaltă, pentru că veți crește PIB-ul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, vă rog, puteți reacționa. Aici uh, avem câteva întrebări care sunt de mare actualitate, zic eu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule deputat. Firește că vrem să atragem firmele în Madeira. Firește, vrem să atragem mai multă activitate economică în Madeira, dar vrem să facem acest lucru conform regulilor valabile, adică al patrulea regim, care ne permite să asigurăm uh, reduceri fiscale firmelor până în 2027. Suntem în totalitate în conformitate cu regulile aprobate de Comisia Europeană. Funcționăm în acest cadru. Există legi aprobate la nivel european care sunt aplicate în totalitate, care sunt transpuse de Parlamentul uh, portughez acesta este mediul în care funcționăm, iar în acest cadru ne dăm silința să atragem cât mai multe firme în regiunea autonomă Madeira. Asta este funcția noastră în acest cadru de reglementare. Și, firește, trebuie să obținem venituri fiscale de la aceste firme, nu? Trebuie să producem bani astfel încât să putem crea mai multe locuri de muncă. Dar facem acest lucru, cum spuneam, în cadrul legislativ național, care este în conformitate, care se aplică în totalitate în regiunea Madeira. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, așadar cadrul legislativ național va putea fi studiat într-o misiune de studiu și vom reveni asupra subiectului, dar o întrebare suplimentară, da, vă rog, foarte scurtă. Nu, nu, nu am primit răspuns, îmi pare rău, de aceea vreau să mai pun o întrebare. Eu vreau să citesc, de exemplu, o creare une, unei întreprinderi din Madeira. Este uh, o vorba de un um, cabinet care, de exemplu, fie uh, spune că se poate mandata o persoană care să creeze această întreprindere sau uh, cel uh, mandatat poate chiar el să se uh, stabilească acolo. Nu este nici măcar nevoie să vină în persoană, nu este nevoie să se creeze o firmă după, după procedurile normale. Deci, dumneavoastră ne spuneți că creați locuri de muncă. Eu nu cred că este așa deloc, decât pe hârtie, 20, 2000 uh, și 170 uh, de locuri de muncă, toate în același centru, toate în același clădire, dumneavoastră vă mințiți pe dumneavoastră și ne mințiți și pe noi, am impresia. Haideți să lăsăm atunci faptele să vorbească, spune președintele, și vom face, um, vom trage concluziile după aceea. Domnule ministru, aveți uh, cuvântul acum în final. Ești Evident că nu e vorba de 2771 de locuri de muncă în aceeași clădire. Uh, sunt absolut sigur de acest lucru. Am răspuns la această întrebare. Avem un cadru legal care este supravegheat așa cum trebuie, care e controlat și uh, dacă apar abuzuri, uh, urmează și niște consecințe. Deci aplicarea Supravegherea, inspecțiile sunt făcute de autoritățile naționale. Cum spuneam, în 2011 au avut loc schimbări majore, de atunci avem uh, regulile care leagă locurile de muncă de veniturile fiscale. Mulțumesc, nu s-a răspuns la toate întrebările, deci vă rugăm foarte mult să completați răspunsurile în scris. La Lisabona vom avea ocazia să mai discutăm despre aceste chestiuni pe care le-am uh, început aici. Vă mulțumesc oricum foarte mult pentru că ne-a stat la dispoziție, iar acum, um, dacă îmi permiteți, voi uh, face o pauză până la și un sfert. Cred că vom avea ocazia să mai discutăm despre aceste probleme care țin de regiunile ultraperiferice cu ocazia vizitei noastre. Facem 5 minute pauză și după aceea continuăm. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Stimate doamne, stimați domni, continuăm acum reuniunea noastră cu al doilea panel și v-aș fi foarte recunoscător, domnule Ferber, dacă aș putea să vă purtați discuțiile afară mai departe. Vă rog frumos. Bun, acum continuăm dezbaterea noastră. Și intrăm în al doilea panel, uh, care se numește Gibraltarul și insulele canalului Mânecii. Avem uh, mai mulți vorbitori și experți. Vorbitorii aș dori să-i uh, menționez James Tipping, director financiar Gibraltar, Richard Walker, director infracțiuni financiare și um, Colin Powell, consilier afaceri internaționale la ministrul din insulele Jersey, ministrul finanțelor. Sunt acompaniați de Frank Carreras, care este consilier pentru fiscalitate în Gibraltar, către, pentru domnul ministru, domnul Graham Watson, colegul nostru care, pe care îl salut și care a fost uh, președintele liberalilor în Parlamentul European, iar astăzi este prezent aici pentru, în calitate de consilier special pe Gibraltar și, de asemenea, ă, și un al treilea ă, expert care, de asemenea, se ocupă de politici financiare. Doamnelor și domnilor, ă, ați văzut cam care este situația, cum procedăm. Nu vreau să mai fac acum un discurs prea lung, șapte minute de introducere pentru cei trei vorbitori care s-au înscris uh, la uh, care sunt invitații noștri și după aceea 5 minute întrebări și răspunsuri la pachet uh, după lista pe care am stabilit-o înainte și o să începem cu Gibraltarul și o să-i dau cuvântul domnului James Tipping, care este director financiar pentru Gibraltar. Vă rog, domnule Tipping, aveți cuvântul primul, vă rog frumos. Domnule președinte, stimați colegi, mă numesc James Tipping și sunt directorul Centrului Financiar al Guvernului Gibraltarului. Sunt însoțit de Francis Carreras, care este uh, șeful adjunct al Serviciului Civil. Vă mulțumim că ne-ați permis să ne prezentăm în fața dumneavoastră. Gibraltarul este o autonomă, regiune autonomă, autofinanțată, un teritoriu britanic de peste mări, la care se aplică tratatele din Uniunea Europeană cu anumite excepții. Facem parte din piața unică a europeană în scopul libertății de mișcare, libertatea de servicii și libera mișcare a capitalului. Nu facem parte din Uniunea Vamală și nu aplicăm un regim de TVA. Statutul nostru se aplică până în momentul în care Marea Britanie iese din Uniunea Europeană în mod oficial. Regulamentele europene se aplică direct și directivele sunt transpuse de Parlamentul Gibraltarului. Asta include toate măsurile privind super, supravegherea financiară și regulamentele financiare, impozitarea directă și uh, combaterea spălării banilor taxa corporatistă este de 10% și avem o rată eficientă maximă pe, de impozit personal de 55%. Regimul nostru de impozitare este supus uh, supravegherii europene. Serviciile noastre financiare au trei zone, asigurări, banca, bănci, companii care se ocupă de trusturi și fonduri Uh, asigurările reprezintă cel mai mare contributor, ele garantează 20% din vehiculele din Marea Britanie. 92% din asigurări sunt, uh, au un pașaport din Marea Britanie. Există cam 55 de companii de asigurări care sunt reglementate în Gibraltar. Există 14 bănci în Gibraltar, majoritatea oferă servicii persoanelor fizice, uh, împrumuturi și alte servicii financiare rezidenților din Gibraltar. Depozitele totale sunt de 5200 de milioane de lire, 70% dintre ele vin din clienții Gibraltarului. Cam 10% din depozite, 500 de milioane de lire, vin din rezidenții din Marea Britanie. Există cam 68 uh, de furnizori de servicii pentru trusturi și uh, companii. Sunt vreo 15.000 de companii din Gibraltar. Sunt companii care includ pe cei care dețin active, care fac, uh, au activitate, care sau sunt inactive. Numărul curent uh, a scăzut de la numărul de 29.000 de companii din 2005. Acum sunt doar 15.000 industria, domeniul fondurilor este la început, sunt vreo 80.000 de fonduri. Deci, cu excepția asigurării vehicolelor, serviciul de sector, sectorul de servicii financiare din Gibraltar este mic în comparație cu Europa, dar important pentru noi, pentru că generează cam 20% din PIB și uh, angajează cam 16% din forța de muncă. În momentul acesta dorim uh, să, să ne plănuim, facem planuri pentru un Brexit dur dar guvernul Marii Britanii își va menține accesul la piețele financiare din Gibraltar. Deci modelul economic uh, financiar nu se va schimba. Pentru că suntem, vom fi singurul teritoriu din Europa care vom avea acces automat la Marea Britanie în ce privește serviciile bancare, asigurările, serviciile de investiții și alte servicii similare unde se aplică directivele transfrontaliere. Gibraltarul are uh, ca urmare a mecanismelor de schimb de informații, deci a aplicat a directivelor europene, avem cam 151 de, de mecanisme de schimburi de informații conform standardelor OCDE, cu 98% de țări și teritorii din toată lumea. Raportul de revizuire pe etapei a doua are 115 pagini, a fost făcut de OCDE și arată că noi suntem în general în conformitate cu ce s-a cerut, este al, do- al doilea nivel, spre deosebire de Marea Britanie, Germania sau Statele Unite. Noi asigurăm date fiscale comprehensive conform FATCA statei, Statelor Unite din septembrie 2005 și Marii Britaniei din septembrie 2016. Gibraltarul va trimite tuturor statelor membre ale Uniunii Europene informații fiscale din septembrie anul acesta conform directivei pentru cooperare administrativă care a fost modificată pentru a include schimbul automat conform standardelor de raportare comună la care ne-am angajat în 2014, vom trimite informații automată din septembrie 2017 țărilor din primul val și din 2018 țărilor din al doilea val. Gibraltarul are o legislație anti-spălarea banilor draconică care derivă din legislația europeană în această materie. Legislația noastră, sistemele și practicile administrative au fost testate independent în trecut de către FAT și, IMF, și FMI și vor fi revi, revizuite prin procesul manival în 2018. Am numit de asemenea un coordonator pentru uh, combaterea spălării banilor, am publicat o uh, evaluare națională de risc și suntem în conformitate cu principiile FAT în, uh, în paralel cu cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. Uh, unitatea pentru Informații Financiare din uh, Gibraltar este membru al grupului Egmont Internațional, face schimb de informații spontan și sistematic cu toți membrii. Uh, eludarea obligațiilor fiscale este o infracțiune de mare importanță și este supusă unei raportări noi am creat un registru central al proprietarilor reali, conform celei de-a patra directive. Directiva și registru intră în vigoare pe 26 iunie 2017. Dacă se agrează un standard global privind registrele publice, atunci Gibraltarul va adopta acest standard. Gibraltarul a aprobat noul standard global privind schimbul automat de registre centrale de proprietar real. După Brexit, Gibraltarul va continua să aplice uh, angajamentele existente privind schimbul de informații, privind combaterea spălării banilor și supravegherea, supravegherea financiară. După acea dată o să vedem dacă vom aplica voluntar legislație nouă venită de la Uniunea Europeană sau vom adopta standardele internaționale care au același efect. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule Tipping. Dacă totul se va pune în aplicare așa cum ați spus dumneavoastră, respectând calendarul, incluzând aici discursul despre și prevederile despre registru, cred că putem trage concluzia că Gibraltarul este una din acele jurisdicții care va fi o pionieră. Oricum, vă mulțumim foarte mult și acum vreau să-i dau cuvântul domnului Richard Walker, care este uh, responsabil, care vorbește de uh, numele Guernsey. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Richard Walker, sunt directorul Poliției Financiare la guvernul din Guernsey. Colegul meu, Rob Gray, este directorul guvernul guvernamental al politicii fiscale internaționale. Sunt implicat în supravegherea internațională și politica de combatere a spălării banilor din Guernsey de 20 de ani. În toată această perioadă, politica diverselor guverne a fost să se conformeze standardelor internaționale. Nu este o opțiune, ci este o responsabilitate. De exemplu, Parlamentul nostru a votat cu în unanimitate aprobarea politicii privind introducerea unei legi care să stabilească un cadru de înregistrare pentru informațiile referitoare la proprietarul fiind uh, adevărat și s-a aprobat această lege. Autoritățile noastre consideră că valoarea angajamentelor cu față de comunitatea internațională este foarte mare, contribuim la eforturile globale de a monitoriza și de a pune în aplicare standardele. De exemplu, am participat la activitatea FAT, la activitatea Manival și a grupului Egmont. De asemenea, am făcut numeroase evaluări ale altor jurisdicții conform standardelor uh, de combatere a uh, practicilor uh, anti, uh, de spălarea banilor. Colegul meu, Rob Gray, reprezintă grupul uh, acesta, iar și grupul de raportare țară, de la țară la țară, el s-a ocupat de asemenea de revizuiri paritare a unui număr de jurisdicții ca asesor pentru forumul global. Gurn este un teritoriu dependent de coroana britanică, este un statut diferit de statutul Gibraltarului sau teritoriile care, din Marea Caraibelor. Nu facem parte din Marea uh, Britanie și nu avem reprezentanții în Parlamentul Britanic. Parlamentul Britanic nu dă legi pentru Guernsey fără acceptul nostru este o practică constituțională clară că Marea Britanie se consultă cu Guernsey înainte de a stabili obligații pentru Guernsey prin legea internațională. Guernsey face parte din multe convenții internaționale la care Marea Britanie este de asemenea parte, cum a fi prelungirea convenției privind organizarea pentru cooperare economică și dezvoltare în Guernsey în 1990. Relațiile dintre Guernsey și Uniunea Europeană sunt specificate într-un protocolul 3 la tratatul din 1972 al aderării Marii Britanii la Comunitatea Economică Europeană. Conform acestui protocol, noi facem parte din regiunea vamală europeană și există uh, libera circulație a bunurilor între noi și statele membre nu face parte din piața financiară și nu trebuie să implementeze directivele respective. Guernsey este o țară terță în sensul uh, infracțiunilor fiscale europene și a legislației uh, fiscale. Totuși am adoptat voluntar aceste legislații sau legislație echivalentă acolo unde a fost cazul, cum ar fi adoptarea directivei privind economiile. Și revenind acum la combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, uh, noi uh, implementăm de multă vreme standardele FAT, serviciile financiare, care includ uh, furnizorii de, servicii pentru trusturi și companii, sunt supuse acestor obligații din anul 2000. Pentru anumite tipuri de firme, cum ar fi băncile, care sunt orientate cu mult înainte de această vreme. Este vorba de uh, adaptarea cerințelor privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Succesul nostru de conformare cu aceste standarde reiese clar din rapoartele publice ale evaluărilor independente și internaționale făcute din anul 2000 și din comentariile pozitive făcute ca urmare a schimburilor bilaterale privind informațiile despre proprietarii reali dintre noi și alte jurisdicții. Un raport recent publicat de Manival în 2016 arată clar că de fapt avem un cadru uh, legislativ robust uh, iar implementarea acestui cadru, inclusiv respectarea obligațiilor față de clienți și transparența informațiilor privind proprietarul real, se, uh, sunt în conformitate cu evaluarea noastră. Manival și raportul Manival arată că instituțiile financiare știu foarte bine care sunt obligațiile lor privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului și s-au arătat profesioniștii, își cunosc foarte bine obligațiile uh, privind identificarea și verificarea proprietarilor finali. Raportul FMI care provine din evaluarea din 2010 spune clar că s-au luat măsuri clare pentru a se asigura că persoanele juridice înregistrate în Guernsey sunt transparente și că există informații clare, adecvate și actuale despre adevărații proprietari care sunt la dispoziția autorităților. Guernsey este una dintre primele jurisdicții din lume care a cerut firmelor să se supună acestui cadru de combatere a spălării banilor. Guernsey este una din primele jurisdicții care a stabilit un cadru statutar pentru uh, regulamentele privind comportarea prudențială pe piață și supravegherea firmelor încă din 2001. Guernsey este o, una din puținele jurisdicții care are un cadru cuprinzător pentru re, regulamentul prudențial și supravegherea firmelor și, de asemenea, respectarea regulamentelor privind combaterea spălării banilor. Firmele sunt supuse supravegherii de rutină permanente privind toate aspectele activităților. Această combinație de legislație și monitorizare de a sa asigură doar că firmele care se conformează, se înființează și funcționează în Guernsey și standardele privind combaterea spălării banilor și transparență sunt de asemenea satisfăcute, astfel încât doar doar informațiile complete și verificate privind uh, proprietarul real, privind persoana fizică și persoana uh, juridică sunt disponibile și băncile și serviciile financiare sunt supuse acelor standarde. În plus, din 2008, firmele trebuie să numească un agent rezident care să obțină și să verifice informații privind proprietarii reali. Din vara acestui an, conform legislației la care m-am referit mai devreme, acești agenți rezidenții care reprezintă toate felurile de persoane juridice trebuie să uh, prezinte aceste informații la un registru. Registru are o bază de date care va fi sigură, eforturile noastre nu se vor opri aici. Ca urmare a întăririi cadrului pentru persoanele juridice, autoritățile își vor revizui cât de bine pot standardele FATF pentru transparența tuturor mecanismelor juridice. Noi considerăm că transparența se extinde și la schimbul de informații cu alte jurisdicții, așa cum am arătat și cum se arată în rapoartele de evaluare internațională, Guernsey are puterea de a face schimb de informații. Guernsey asigură autorităților străine informații privind autoritățile de foarte mulți ani și uh, este lăudată de alte jurisdicții pentru calitatea și pentru momentul potrivit în care dă aceste informații. Fiscalitatea. Eludarea obligațiilor fiscale este incriminată de foarte multă vreme. Ați vorbit deja 8 minute, știu că ne-ați trimis acest document, mai avem 6-7 minute, cred, pentru ca să terminați textul. Putem eventual să limităm intervenția noastră la întrebări fără microfon uh, vorbitorul, dar vă rog atunci, două minute, vă rog, nu mai mult. Fără microfon. Deci, eludarea obligațiilor financiare este incriminată de multă vreme și este o crimă, o infracțiune serioasă în legislația noastră. Îndeplinim toate standardele internaționale privind transparența fiscală și schimbul de informații, iar politicienii uh, s-au luat hotărârea să continue să facă acest lucru. Guernsey s-a angajat uh, față de inițiativa OCDE privind transparența și schimbul eficient de informații în 2002. Uh, am devenit parte la Convenția Multilaterală privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală încă din iunie 2014. Facem parte din din grupul adoptă uh, privind standardele comune de raportare luna viitoare vom, vom fi unii dintre primii semnatari uh, ar acestor documente. De asemenea, au fost evaluați de către Globul, Forumul Global OCDE și uh, s-a arătat că ne conformăm în general în ceea ce privește standardele de schimburi de informație mai mult decât alte state membre Uniunii Europene. Am adoptat pentru că am dorit uh, anumite documente europene Guernsey a fost evaluată, suntem în conformitate cu principiul codului de conduită privind impozitarea pe afaceri din 2012. Această evaluare a fost uh, susținută de COFIN. În plus, Guernsey are 60 de acorduri bilaterale de schimb de informație și 13 acorduri bilaterale de dublă impozitare cu patru state membre, care arată că se bazează pe Convenția Multilaterală privind schimbul de informație cât privește așa numitele documente Panama. Uh, firma de la care provin aceste documente nu există în Guernsey, Totuși, gărții uh, nu se conformează cu conținutul. Există un grup de lucru condus de înalți politicieni, inclusiv primul ministru din Gărții, care analizează dacă se indică cumva în aceste documente utilizarea insulei Gărții pentru uh, scopuri uh, infracționale. Deocamdată nu avem motive să credem că au fost folosit entități din Gărții în acest sens vom continua să ne dedicăm uh, ca să facem față tuturor standardelor internaționale privind transparența informațiilor despre adevăratul beneficiar, adevăratul proprietar, să facem schimb de informații cu alte jurisdicții și să analizăm în continuare orice infracțiune potențială în legătură cu documentele din Panama. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Walker. Din păcate ați depășit foarte mult timpul de vorbire și Totuși, pentru ca să putem să terminăm această audiere cum trebuie, avem nevoie de timp și de respectarea timpului. Dau să acum cuvântul domnului Colin Powell din partea Jersey. Vă rog, domnule Powell, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Permiteți-mi, vă rog, să vi-l prezint pe George Feynman, care este consultant pe criminalitatea financiară în Jersey și ne ajută în acest domeniu. Mă bucur că pot vorbi în fața comisiei dumneavoastră despre felul în care Jersey a combătut și va combate um, spălarea de bani va fi pentru schimbul de informații în domeniul fiscal și împotriva spălarea banilor. În 2017, uh, dumneavoastră ați uh, spus care sunt prioritățile comisiei dumneavoastră. De asemenea, sper ca toate întrebările noastre să poată să-și găsească un răspuns uh, și uh, voi transmite domnului ministru uh, nevoile și așteptările dumneavoastră. Scopul acestei audiere, ați spus că este să învățăm uh, ceea ce s-a întâmplat după uh, dezvăluirile din aprilie 2016 la Panama Papers. Însă reacția Jersey-ului nu poate să fie apreciată dacă nu se înțelege înainte ce, se, ce a făcut Jersey-ul înainte de această dată se respectau standardele OECD cu privire la schimbul de informații din 2002, atât bilateral și din 2014 și multilateral, prin Convenția Multilaterală pe Asistența Administrativă Reciprocă în domeniul fiscal. Ca rezultat, sunt 90 de țări care includ aici toate statele UE care pot cere informații de la noi. În 2014, Jersey a fost uh, unul dintre cei care s-a înscris pentru standardele de raportare și prima uh, informație transmisă în cadrul acestei uh, noi, acestui noi acord a fost transmisă către 52 de țări, incluzând aici și uh, multe țări din Uniunea Europeană, um, și acest schimb de informații trebuie făcut în cadrul acordului până în 2018. Trebuie să notăm și că în foarte multe, în cadrul unor um, acorduri cu privire la transferul de profit și în conformitate cu raportarea defalcată pe țară, noi respectăm uh, standardele de informare. Angajamentul nostru față de, uh, pentru combaterea spălării banilor și a combaterea terorismului este evidentă. Jersey-ul are acest schimb de informație uh, din 1989, iar aspectele legate de evaziunea fiscală au fost introduse în legislație în 1999 și sunt reglementate de către legislație din 2000 în conformitate cu angajamentele față de standarde internaționale în domeniul fiscalitate, uh, putem spune și că în Jersey uh, avem uh, într-adevăr um, încercăm să atingem aceste obiective în colaborare cu statele membre, de aici Germania și Italia. Există foarte multe evaluări din partea FMI și Moneyval care i-au indicat că um, task force-urile care au lucrat, uh, au încercat să evalueze situația de la noi, au, fost, au marcat aceste progrese. Sunt, Jersey însă nu se va culcă pe lauri, ci dorește să continue mai departe uh, registrul uh, schimbului de informații și prin înscrierea mai multor întreprinderi în acest registru în noiembrie 2016, Jersey, împreună cu 15 alte jurisdicții împreună, toate, și toate statele UE, s-a angajat pentru o nouă inițiativă pentru accesul la informații financiare, Jersey joacă un rol activ în continuare în programul de combatere a transferului de profit și nu există nicio implicare din partea Jersey în uh, astfel de transferuri și nici nu apare pe nicio listă a Uniunii Europene de jurisdicție non-cooperantă. Cu susținerea OECD, Jersey uh, răspunde criteriilor de um, combatere a transferului de profit și de asemenea și în ceea ce privește regimul de taxă pe corporații este uh, în conformitate cu codul de conduită al Uniunii Europene pe uh, taxarea și fiscalitatea întreprinderilor, pe baza căreia ne-am stabilit prioritățile. Există însă anumite puncte specifice legate de puncte pe care dumneavoastră le-ați evaluat înainte, care credem noi că sunt de interes pentru Comisia. Există poate jurisdicții în care întreprinderi pot fi create fără nicio obligație uh, de a da informații despre beneficiarul final, însă există și uh, companii care sunt gestionate în Jersey și în care uh, toți ofertanții de servicii trebuie să explice cine este beneficiarul final și dacă nu face acest lucru, au riscul să primească sancțiuni sau să fie respinsă autorizația lor. Jersey are o uh, rată de uh, impozitare de 0% pe taxa pe corporații, dar aceasta este uh, foarte bine și strict reglementată. Investitorii sunt strict, de asemenea, supuși unor reglementări de, și obligații de informare și se respectă și acordul de interzicere a dublei impozitări această măsură a contribuit la fluxul de capital care au, făcut să beneficieze multe țări și au creat multe locuri de muncă foarte multe companii, uh, cele, de exemplu, implicate în investiții legitime sau activități financiare legitime, contribuie la stabilitatea din economiei noastre, la o expertiză foarte profesională și ajută foarte mult în acest domeniu. Aceste companii um, trebuie să-și identifice beneficiarul final și Jersey este transparentă total în ceea ce privește schimbul de informații între jurisdicții. Există foarte multe uh, folosiri uh, utili uh, pentru care uh, foarte multe uh, transferuri care nu au nicio legătură cu gestiunea taxelor, care țin de, de exemplu de transferul de fonduri de pensii, uh, noi însă vrem să dăm o prezentare pentru deputație pentru ca să uh, arătăm uh, care este nivelul nostru de transparență și am făcut-o și în alte state membre. Oricum, uh, am fost invitat să facem o prezentare la Academia Federală Financiară a Germaniei în, la sfârșitul lui august. Jersey oferă informații și la cerere, dar și automat. Dacă este nevoie de informații suplimentare de către autoritățile fiscale, noi suntem gata să o oferim și uh, vrem să știm când uh, este nevoie de o evaluare la nivel, uh, al nivelul standardelor internaționale și vrem să corespundem acestor standarde. Este foarte important de asemenea pentru noi ca informația care se pune la dispoziție și de, să fie curată, să fie fiabilă și să poată fi într-adevăr folosită pentru ca să se pună în aplicare legislația. Aceasta totul în beneficiul um, beneficiarilor de credite, de exemplu, sau beneficiarilor finali. Noi um, am, uh, recuno- am fost recunoscuți la nivel internațional în acest domeniu și, domnule președinte, ne bucurăm foarte mult dacă uh, și aprecierea Comisiei dumneavoastră se adaugă la aceste uh, aprecieri. Suntem gata să vă răspundem la întrebări să, și dacă mai sunt întrebări bazate pe răspunsurile pe care le-am dat în scris, vă stau la dispoziție. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Paul. Avem 33 de teritorii suverane sau regiuni autonome care uh, sunt uh, legate direct sau indirect de către uh, de statele Uniunii Europene. Noastră ați spus uh, la sfârșit, uh, domnule Powell, că o rată de 0% de impozitare pe corporații nu poate să ducă direct la o uh, calificare drept paradis fiscal. Sigur că nu poți face evaziune fiscală la zero impozite pentru că nu sunt impozite. Acesta este însă unul din criteriile, prin, pe lângă transparență, Uh, care este parte din discuțiile de la Consiliu și de la Parlament, că trebuie să existe un minim uh, rată de impozitare și cred că trebuie să mai discutăm despre acest lucru, pentru că nu știu dacă e o alternativă. Oricum, eu vă mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc domnului Tipping și mulțumim domnului Walker pentru contribuții și dumneavoastră, bineînțeles, și cu siguranță um, puteți să îi implicați în răspunsul la întrebări și pe colegii dumneavoastră um, care sunt consilieri. Acum începem însă cu coraportorul nostru, domnul Peter Iecek. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, uh, stimați uh, invitați, pentru prezentările dumneavoastră. E clar că totul e mai mult decât perfect, totuși eu am câteva întrebări, mai ales în legătură cu Gibraltarul. Vreau să vă întreb, se ved Uh, și să vă spun că Gibraltarul apare în documentele Panama destul de des și în același timp se spune că are o legislație draconiană anti uh, uh, spălarea banilor. Însă există țări și teritorii care nu au draconică, îmi cer scuze, care există țări care nu au um, nu sunt atât de prezente în documentele Panama Uh, și nu au o legislație atât de draconică. Cum vă explicați combinația aceasta între legislația dumneavoastră foarte strictă și totuși prezența dumneavoastră uh, a Gibraltarului, așadar în documentele Panama? Tot către Gibraltar, cu toată uh, tot respectul pentru sistemul de asigurări, se pare că totuși specula este uh, foarte prezentă, uh, jocurile de uh, noroc, de asemenea, sunt o parte importantă a economiei și aceste jocuri sunt legate de um, spălarea banilor și de alte infracțiuni. Mă întreb dacă dumneavoastră n-ați întâlnit deja probleme în acest domeniu și vreau să știu dacă credeți că prevederile cu privire la jocurile de noroc în um, legislația actuală, care este pe rol în momentul de față la dumneavoastră în domeniul spălării banilor, sunt suficiente toate aceste prevederi. În legătură cu insulele Canalului, uh, cele mai multe Uh, bănci mari uh, din documentele Panama sunt bazate în aceste insule și mă întreb dacă dumneavoastră v-ați gândit la o sporire a cadrului de reglementare, mai ales în ceea ce privește intermediarii. Și o ultimă întrebare generală din partea mea, atunci când vorbim despre Brexit. Cum vedeți dumneavoastră colaborarea viitoare a teritoriilor dumneavoastră cu Uniunea Europeană în combaterea spălării banilor și evaziunii fiscale și în uh, alte domenii legate de aceste infracțiuni? Mulțumesc. Cine dorește să răspundă? Sunt foarte multe întrebări, puteți decide cine să răspundă la ele. Domnul Tipin cred că dorește să ia cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru și mulțumesc, domnule Cofot pentru întrebări. Sper să răspund pe scurt, să mai las timp și pentru colegi. În legătură cu industria uh, jocurilor de noroc în Gibraltar, avem 22 de firme care sunt autorizate cu prezență fizică și acestea sunt uh, cele mai mari companii, de fapt, în domeniu din lume și multe dintre ele sunt listate și sunt uh, și listate la bursă. Uh, de exemplu, unele dintre ele au 400 până la 500 de uh, angajați cu uh, un bord executiv și așa mai departe. Vreau să subliniez acest lucru pentru ca să fie clar că nu e vorba de operațiuni fiscale fără să existe o prezență fizică în Gibraltar la acestor firme. În legătură cu AML-ul, chiar înainte de uh, cea de-a patra sau a cincea directivă împotriva spălării banilor în ceea ce privește uh, spălarea banilor. Așadar, înainte de uh, aceste directive, deja existau un cadru de reglementare foarte puternic în uh, Gibraltar care să acopere industria jocurilor de noroc. Acum ați întrebat și despre conformitate. Am spus, cred, înainte că guvernul Gibraltarului a publicat, uh, așa cum se cere în um, facta, o um, evaluare a riscului obligatoriu în pentru sectoare, incluzând sectorul uh, jocurilor de noroc. În legătură cu Panama Papers, dumneavoastră m-ați întrebat despre prezența enormă, cum v-ați exprimat, a diferitelor firme uh, din Gibraltar în documentele Panama. Nu sunt neapărat de acord cu dumneavoastră, pot să vă răspund și scris mai târziu pe larg de ce nu sunt de acord. Am avut foarte puține cereri adresate către noi în legătură cu lixurile din documentele Panama. Am avut, de exemplu, câteva cereri de schimb de informații și, dacă nu mă înșel, ă, Serviciul de Informații a primit o singură cerere care venea din, care de, decurgea din uh, elementul Panama. Da. Mulțumesc, domnule Tipping, pentru răspuns. Cine dorește să răspundă? Domnul Powell, eventual, sau domnul Walker? Vă rog. O să-l rog pe colegul meu să răspundă la aceste întrebări. Vă rog. Mulțumesc pentru întrebări. Suntem uh, conștienți că foarte multe instituții financiare din New Jersey sunt în top 10-ul instituțiilor, de exemplu, care au lucrat cu Mossack Fonseca și care au avut uh, tranzacții cu clienți care sunt uh, problematici, însă nu avem nicio dovadă să știm că există activități suspecte și ilegitime sau că nu erau conștienți de beneficiarul final în, și de natura afacerilor care s-au derulat acolo în conformitate cu legislația în Jersey. Uh, incluzând uh, trebuie să spun că nu tot ceea ce scrie în Panama Papers uh, indică o activitate ilegală. E vorba de indicații, informații din partea unei firme de avocatură în care nu este cunoscută întotdeauna concluzia. Noi avem o reputație pentru gestiunea veniturilor și pe gestiunea um, averii uh, și uh, veniturilor și deci considerăm că um, nu trebuie întotdeauna să um, ne bazăm pe aceste informații venite numai de la Mossack Fonseca. În 2006 uh, avem documente de la FACTA care includeau aici liste de companii și nume de companii și de ofertanți de servicii care arătau că um, potențialele activității legale nu înseamnă că milioanele de companii uh, care activează la noi, care au majoritatea activitate legală, sunt toate astfel uh, uh, implicate în abuzuri. În Jersey avem un regim de reglementare foarte bun și cred că suntem cei mai buni care, în ceea ce privește prevenția acestor abuzuri, incluzând serviciile financiare. Mi-a spus o întrebare despre Brexit, dar vreau să-i dau domnului Powell cuvântul să răspundă la întrebarea despre Brexit. Mulțumesc uh, foarte mult pentru întrebare. Răspunsul la întrebarea aceasta este că insulele noastre au aplicat întotdeauna ceea ce se poate descrie printr-o politică bună de vecinătate cu Uniunea Europeană. E clar că, în ciuda faptului că suntem în afara Uniunii, am avut această relație foarte bună, ceea ce se poate reflecta, de exemplu, în susținerea voluntară pe care am acordat-o la implementarea directivei pe uh, economii și pe impozitarea întreprinderilor. În foarte multe domenii ale reglementării financiare, incluzând spălarea banilor, noi ne ridicăm la standardele internaționale și experiența noastră este că în respectarea standardelor internaționale care au fost stabilite de către Comisia de la Basel, de exemplu pe supraveghere bancară sau pe alte uh, convenții în domeniul asigurărilor, noi am implementat întotdeauna standardele chiar mai înainte decât Uniunea Europeană. Însă suntem conștienți de faptul că Uniunea Europeană este o piață foarte importantă pentru noi. Știm că trebuie să răspundem nevoilor Uniunii Europene în ceea ce privește echivalența, așa cum am făcut-o, mai ales în ceea ce privește fondurile, dar uh, am avem și o imagine foarte clară din partea ESMA, care se reflectă, cred eu, și în deciziile statelor membre. Deci, poziția noastră este în felul următor. Acolo unde există standarde internaționale, când ele se reflectă în Uniunea Europeană, când, chiar dacă Uniunea Europeană este puțin în urma standardelor internaționale, dar când există o nevoie de echivalență, o bună politică de vecinătate ne va asigura că suntem uh, în același ritm cu Uniunea Europeană și că putem să uh, colaborăm. Domnule Walker, doriți să completați ceva? Mulțumesc pentru oportunitatea de a vă răspunde. Mulțumesc pentru această de ocazie de a adăuga la câteva dintre comentariile făcute de George. George Guernsey a pus accentul foarte mult din partea autorităților de reglementare pe supravegherea on-site și off-site în supra, supra situațiilor în care părțile terțe ar putea să fie implicate într-un fel sau altul într-o relație cu clientul și dacă este implicată o parte terță în vreun fel sau nu. Această implicare nu substituie în niciun fel responsabilitatea băncilor și serviciilor pe de a Uh, respecta uh, cadrul împotriva spălării de bani în Guernsey. Aș spune că în cazul uh, numirii unei firme juridice, această numire nu a împiedicat sau înlocuit în vreun fel sau altul niciodată înțelegerea uh, bunei dirigențe datorate relațiilor cu clientului de către băncile din Guernsey sau uh, fondurile fiduciare aferente. Bine, vă mulțumesc. Știm că din cele 220.000 de firme cutie poștală ale Mossack Fonseca, 120, care au fost examinate de ele, 120.000 erau în insulele Virgin deci uh, ne-am informat acolo pentru a uh, vedea ce se întâmplă când mii de firme sunt uh, cu sediul într-o singură clădire. Am cerut expertiză și din SUA. O să trebuiască să discutăm despre această problemă. Acum, reprezentându-l pe colegul Cofot, pentru că dânsul a trebuit să meargă în alte ședințe, îi dau cuvântul lui Evelin Regner. Vă rog, Evelin, din partea socialdemocraților. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mă refer uh, mai ales la reprezentanților uh, insulelor canalului. Noi suntem membri și în Comisia Taxe, sau am fost membri și am învățat și de la această comisie că în Guernsey nu există niciun registru al companiilor. Deci nu există un registru al companiilor. Doar vreau să vă explicăm uh, în detaliu schimbările legislației, asta ați vorbit și de punerea aplicare a legislației, dar totuși nu se spune nimic despre beneficiarul uh, final. Dar toate aceste lucruri uh, nu înseamnă că dumneavoastră aveți un registru de companii. Nu aveți. Puteți garanta, deci, că autoritățile de investigare uh, fiscală și din Uniunea Europeană vor putea să schimbe informații despre beneficiari după Brexit? Se va putea face acest lucru automat? A doua întrebare din partea mea se referă la intermediari. Vreau să vă întreb dacă vi se pare corect dacă intermediarii în Guernsey, de exemplu, și Jersey, consiliază clienții să exploreze lacunele din legislația fiscală, care există cu siguranță. Și o ultimă întrebare în legătură cu mm, rata de taxă pe corporații de care vorbeați dumneavoastră, care este zero. Puteți să ne explicați cum, de exemplu, Guernsey, Guernsey este o jurisdicție pionieră, a zis dumneavoastră, care luptă împotriva evaziunii fiscale și în același timp menține impozitul la 0%. Mi se pare o contradicție în sine. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, doamna Regner. Cine dorește să răspundă? Domnule Walker, vă rog. Yes, thank you. I, sh- I shall ask my colleague. Vă mulțumesc, o să -i Rog pe colegul meu Rob să se refere la elementele fiscale, însă în primul rând aș dori să primul lucru pe care aș dori să-l spun este că este incorrect și greșit să se spună că nu există niciun registru al companiilor în Guernsey. Bineînțeles că există un asemenea registru central în Guernsey. Orice firmă, orice persoană juridică trebuie să fie registrată în acest registru și informațiile de bază transmise la registrul central. Această informație este uh, publică și uh, divulgată și publicată. O orice căutare rapidă uh, arată că aceste pers- persoane juridice sunt registrate și că există un asemenea registru. În comentariile mele anterioare vorbeam despre viitor și de înființarea unui registru de informații în legătură cu beneficiarul real. Este un sistem în total diferit de înregistrare față de cadrul actual care ține de înregistrarea companiilor. Am discutat dacă Existența acestor agenți de înființare permite să se divulge informația completă în legătură cu uh, beneficiarul real și acolo unde au fost uh, numiți agenți uh, um, de înființare, în Guernsey există o diligență și există obligația de diligență împlinită nu facem niciun fel de diferență pentru client. Este vorba de diligența entităților din Guernsey, lucru testat de către autoritățile de reglementare și faptul că cererile de informație din partea autorităților din alte jurisdicții Eh, pot să, eh, la aceste cereri, putem să răspundem cu eh, informații și de fiecare dată suntem felicitați pentru caracterul foarte complet al informațiilor pe care le trimitem. Îi dau cuvântul lui Rob acum. Vă mulțumesc, îi mulțumesc deputatului pentru această întrebare. Este o temă care a parcurs multe dintre întrebările cu care ne-am uh, confruntat la Comisia Taxe anul trecut. Un coleg, colegul meu uh, s-a referit la rata zero de impozitare în observațiile sale de deschidere. Un comentariu a fost că această taxă zero, taxă de impozit zero nu este destinat pentru a atrage tranzacții ilicite, ci pentru a se asigura că tranzacțiile nu sunt taxate suplimentar în Guernsey datorită incapacității noastre de a intra aceste rate duble de impozitare prin dublă taxare, pentru că avem foarte puține asemenea acorduri Însă problema cheie este dacă persoane din alte jurisdicții doresc să exploateze această rată scăzută, rată zero de impozitare din Guernsey pentru evaziune fiscală, nu sunt naiv să spun că acest lucru nu se întâmplă. Uh, Elementul cheie este să permitem autorităților fiscale din uh, jurisdicția respectivă să, pe, să primească informații din Guernsey sau Jersey în legătură cu aceste tranzacții. Stand, standardele internaționale în acest sens au demarat la OCDE uh, cu schimb de informații la cerere și după cum ați auzit și în observațiile noastre de deschidere, Uh, avem 60 de uh, aranjamente de schimb de uh, informații fiscale, inclusiv cu Statele Unite. Avem și un schimb automat de informații în cadrul directivei europene și, um, de asemenea, cooperare judiciară Conform acestui sistem, vom schimba informații automat în sistemul comun de raportare. Deci nu doar că acordăm asistență a anchetelor în anchetele de eludare sau evadare fiscală, acționăm în Guernsey și în Jersey, Jersey pentru a vedea dacă doresc să demareze anchete. Și, de altfel, acesta este și titlul acestei audieri, Cooperarea în materii fiscale. Eu cred că noi cooperăm în conformitate cu toate standardele internaționale. Vă mulțumesc. Da, ați spus sau Dacă lucrați cu 33 de jurisdicții europene, ar fi posibil să ne spuneți cu care nu colaborați, pentru că acestea ar fi patru, cu excepția Regatului Unit. Cred că este o neînțelegere aici, domnule președinte. După cum am indicat în observațiile noastre, cooperăm cu toate statele membre ale Uniunii Europene Unele au acorduri de schimb de informații cu noi, unele state au preferat un acord de dublă impozitare și celelalte se bazează pe convenția multilaterală pentru schimb de informații și toate statele membre sunt acoperite de standardul comun de raportare deci schimbăm, facem schimb de informații automat, inclusiv informații în legătură cu beneficiarul real, cu toate statele membre, cu excepția Austriei, care a cerut o întârziere de 2 ani a întârzierii acestui standard comun de raportare. Deci nu vom transmite informații Austriei până în 2018. Dar toate statele membre sunt acoperite. Dacă aș putea să adaug la comentariile colegului din Guernsey în legătură cu impozitul zero. După cum am menționat în remarcile mele de deschidere, avem anumite excepții. Sunt jurisdicții din afara Statelor Unite care au fost evaluate. Uh, grup, de analiză a analizat practicile noastre și a concluzionat că aceste practici nu sunt dăunătoare, inclus, inclusiv rata de zero de impozitare. Această rată se bazează pe, fapt, pe mai multe principii. Unul, că nu trebuie să existe mm, discriminare și, în al doilea rând, pe baza neutralității fiscale, pentru că nu avem uh, acorduri de dublă impozitare decât câteva și dacă nu am avea o rată zero, am avea problema dublei impozitări. Aspect foarte relevant pentru atractivitatea fondurilor legitime în, în insul, către insula noastră, fonduri din organizații majore care uh, vin către insulele noastre și care aduc un flux de investiții care intră în piețele financiare uh, europene și care contribuie la uh, politica de creștere și de creare de locuri de muncă a Comisiei Europene. Noi considerăm, noi credem în autonomie fiscală, Considerăm că suveranitatea fiscală este un principiu cheie și nu suntem singuri cu o rată de impozitare zero. Sunt anumite state membre care au o rată de impozitare zero în cadrul fiscal. Deci, dacă am adoptat această poziție de a consolida legitimitatea muncii noastre, trebuie să avem un angajament total către transparență, astfel încât țara din care vine investitorul să impoziteze corespunzător și activitățile uh, acestui investitor din Europa să fie uh, impozitate acolo unde au loc. Da, aici este nevoie într-adevăr de o transparență de plină, este o precondiție în acest sens și avem decizii fiscale care dar uh, nu avem o rată zero de impozitare pentru companii. Cea mai uh, scăzută rată de impozitare a companiilor este 12% sau 12,5% în uh, Irlanda sau Estonia. Nu este vorba aici de uh, suveranitate fiscală. Doamna Regner, care este din Austria, cere să intervine. Ați spus că aveți acorduri în, cu toate statele uh, în afară de Austria, dar cred că are o întrebare suplimentare la răspunsurile scrise. Dumneavoastră ați răspuns în da, răspunsul în scris că 26 aprilie 2017 s-a adoptat legea 2017 în legătură cu beneficiarul real. Deci chiar dumneavoastră ați răspuns direct că Registrul va intra în vigoare în vara anului 2017, deci era nevoie de o clarificare pentru că dum- răspunsul dumneavoastră acum uh, pare să fie ușor diferit. Deci este un proces în curs care a fost decis și care va fi implementat. Nu este încă în vigoare. Da, domnul Walker face semn că da, aveți cuvântul, dacă doriți. Din câte am înțeles, din cele spuse, doamna deputată austriacă crede că introducem o lege sau un cadru în această vară pentru informații registrul beneficiarilor real. Este corect. Vă mulțumesc. Urmează domnul Gabriel Mato din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte, fiind din Spania, ca și Gibraltarul, nu vă va surprinde că preocuparea um, și întrebările mele se uh, îndreaptă către această colonie administrată de Regatul Unit. Și de vreme ce s-a Uh, vorbit puțin de Brexit, aș spune o, aș repeta o frază. Brexit înseamnă Brexit atât pentru Regatul Unit cât și pentru colonia pe care o administrează, fără niciun fel de șicane. După cum spunea și domnul președinte, dacă s-ar aplica totul, după cum spuneți dumneavoastră, ați fi, ar fi o administrație model. Însă, eu nu cred că așa se întâmplă, pentru că Nimeni nu se îndoiește că caracteristicile anumitor paradisuri fiscale seamănă cu ceea ce am văzut, fiscalitate scăzută a întreprinderilor, chiar comisia declară că dăunează un mare sector offshore, un, un număr foarte mare de, socie, de întreprinderi, 30 de mii, 80 de mii, mii, cum spuneți dumneavoastră, nu prea contează. În orice caz sunt foarte multe. Sunt uh, societăți fără activitate uh, Mm, reală și care își ascund activele financiare, decizii fiscale, mm, foarte multă birocrație. Mm, în Uniunea Europeană există foarte, foarte multă birocrație. Acolo nu o decizie fiscală se rezolvă în trei zile. Vă dau doar un exemplu și aș, v-aș pune în, câteva întrebări. Emiteți în continuare decizii fiscale în, în ciuda anchetei deschise? S-au luat măsuri în ceea ce privește această anchetă deschisă? Veți lua măsuri pentru a evita că uh, se va, împotriva ascunderii identității prin uh, uh, aceste întreprinderi offshore. Vreau să vă vorbesc și despre contrabanda de uh, tutun. Este vorba de 55 de, mii de, 55 de milioane uh, de cartușe pe an, uh, s-ar părea că în Gibraltar nu fumează doar copiii, ci și animalele pentru a justifica un asemenea trafic de tutun. Uh, eu cred că această contrabandă cu tutun uh, contravine intereselor legitime ale Uniunii și contravine uh, oricărui, oricărui norme legate de consumul normal care ar putea fi considerat uh, legitim pentru un teritoriu. Uh, aș dori să transmiteți aceste informații legate de comerțul cu tutun. Mulțumesc. Traficul cu tutun nu poate să joace un rol aici important decât pentru că există sisteme diferite de impozitare. Avem aceeași problemă între Germania și Franța și în benzina dintre Luxemburg și Fran- Germania, de exemplu. Știu că germanii din zona de graniță merg să-și facă plinul în Luxemburg și francezii merg să-și cumpere țigările în Germania care locuiesc la graniță. Deci e o întrebare interesantă, într-adevăr. Domnule Tipet, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această declarație foarte interesantă. Regret ușor tonul afirmațiilor, însă mă rețin. Cred că ideile ar fi putut fi expuse în mod mult mai diplomatic. Dar voi lua întrebările în ordine. În primul rând, Gibraltarul nu este spaniol, este britanic din secolul al XVIII-lea. Uh, eu am crescut în Gibraltar, uh, uh, familia mea este acolo din secolul XIX. Ca copil, Gibraltarul era o colonie. Asta când aveam 5 ani, Gibraltar era o colonie. Oricine spune acum că Gibraltarul este o colonie, uh, este um, aproape uh, bolnav mental, uh, aș spune. Ambasadorul Regatului Unit către Spania a scris o scrisoare publică prin care a recunoscut că Gibraltarul este un teritoriu autofinanțat și uh, autoguvernat. Și competența Regatului Unit este restrânsă la afaceri externe, apărare și anumite aspecte legate de securitatea internă și nici, nimic altceva. Nu suntem în anii 60, nu este o situație în care guvernatorul Gibraltarului, care uh, are singura funcție de a reprezenta regina ca regina Gibraltarului din punct de vedere constituțional. Deci acest guvernator nu are autoritate executivă în Gibraltar. Din păcate am lăsat puțin dus de val, însă mă trec la re- restul uh, afirmațiilor dumneavoastră. Brexit înseamnă Brexit. În declarația mea am spus că noi planificăm pe baza unui Brexit dur, corect. Asta, la asta ne așteptăm și în răspunsurile scrise am uh, menționat, pentru că probabil nu ați uh, avut timp să le citiți, am menționat că ne-am uh, resemnat, în ciuda faptului că Gibraltarul a votat în 96% să rămână în Uniunea Europeană, uh, am acceptat soarta și ne-am resemnat faptului că Brexitul va fi dur pentru că nu ne așteptăm la niciun fel de concesiuni legate de obținerea vreunui statut special. În ceea ce privește restul ideilor în ordine, în ceea ce privește uh, caracterul de paradis fix, fiscal, am repetat în nenumărate rânduri numărul de mm, mecanisme de uh, schimb de date pe care le avem în vigoare. Puteți să verificați și dumneavoastră acest lucru. Răspundem ce solicitărilor spaniole. În, dar haideți să intrăm în miezul problemei. În septembrie anul curent vom transfera uh, un uh, volum de date tuturor statelor membre conform uh, directivei, de, funcție, directivei pentru cooperare administrativă. Regatul Spaniei va primi în septembrie 2017, așadar, date brute în legătură cu toate tranzacțiile financiare și conturile financiare din Gibraltar. Trec acum la deciziile fiscale, pentru că sunt conștient că nu am mult timp. Deciziile fiscale. Comisia Europeană Uh, a decis că aceste uh, decizii fiscale nu, uh, nu trebuie să fie numite decizii fiscale în Gibraltar. Pentru a fi considerate decizii fiscale, este necesar ca acestea să exonereze de la plata vreunui impozit atunci, în cazul în care o, această companie ar fi plătit. Gibraltarul a examinat fiecare dintre interpretările uh, legii care au fost emise atunci și noi uh, considerăm că în niciun caz Uh, fiscul din Gibraltar nu a exonerat companiile atunci când acestea ar fi trebuit să, plătească să plătească impozite. Deci suntem foarte mulțumiți de aceste activități și vom continua să transmitem informații în acest sens. În ceea ce privește noi interpretări ale legii, nu sunt conștient de vreun număr sau de vreo altă decizie fiscală de atunci. Este de înțeles pentru că companiile uh, își doresc acum să aștepte rezultatul anchetei comisiei și repet că guvernul Gibraltarului este uh, în conformitate cu aceste lucruri. După această introducere destul de aleatorie a tutunului, nu este uh, în discuție. Nu este domeniul meu, nu sunt responsabil pentru aceste, de acest domeniu. Nu văd care este relevanța acestei întrebări în ceea ce în legătură cu uh, subiectul Panama Papers. Dar uh, pentru a mă referi pe scurt la acest subiect, în ceea ce privește, am, am publicat uh, și fac referire și mă vom mai asigura că veți primi toate uh, evaluările noastre naționale de risc. Se vorbește aici despre o analiză a amenințărilor și riscurilor mm, teoretice. Această analiză a fost cerută sub uh, orientările grupului de lucru pentru aspecte fiscale și în interiorul acestei metodologii și printre aceste riscuri sunt o serie de sectoare care teoretic ar putea să uh, uh, favoritizeze, favorizeze un, o spălare de bani. Ce facem în legătură cu aceste riscuri? In, în aceste domenii am inclus și riscul sectorului tutunului pentru a fi utilizat într-un fel sau altul ca o uh, țintă pentru uh, spălarea de bani, ceea ce nu este cazul. Poziția noastră este deschisă și transparentă pentru a ne asigura că aceste riscuri și amenințări sunt abordate. În ceea ce privește volumul de tutun din nou, etc., putem să stăm aici și să discutăm foarte mult timp, însă sunteți conștient că avem 10.000 de turiști care vizitează Gibraltarul, care traversează frontiera cu Gibraltarul. Toți dintre aceștia au dreptul de a achiziționa tutun, țigări și să le ducă peste hotare. În al doilea rând, guvernul Gibraltarului Uh, este conștient și în trecut am introdus uh, legislație foarte strictă în legătură de cantitatea de tutun care poate să fie achiziționată de o persoană fizică pentru a nu putea fi ascunse aceste cantități asupra persoanei și pentru a atenua riscurile teoretice și vulnerabilitățile din evaluarea națională de risc. Îmi cer scuze că am uh, vorbit atât de mult timp. Sper că am ajutat la uh, elucidarea acestor aspecte. Ping, uh... Mulțumesc, domnule Tipping. În ceea ce privește diplomația, noi suntem mai degrabă direcți în întrebările pe care le punem. Diplomația nu joacă un rol esențial aici la Comisia de Anchetă. Și în al doilea rând, în relațiile bilaterale dintre Gibraltar și Spania nu o să intervenim, puteți să stați liniștit. Apoi, în al treilea rând, eu cred că problema tutunului este altă problemă care însă este legată totuși și ea de impozite, de fiscalitate. Uh, nu ne ocupăm numai de documentele Panama, ci și de alte posibilități de evaziune fiscală și noi trebuie să anchetăm toate aceste cazuri. Acum, următorul de pe lista mea este din partea S și de Ramon Joreghi Atondo. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun patru întrebări domnului Tipping. Sigur, nu voi intra în situația politică a Gibraltarului, întrebările mele se referă la fiscalitate, pentru că de-aia suntem aici. Prima întrebare. Ce avantaje fiscale oferă Gibraltarul industriei jocurilor de noroc? Ce s-a întâmplat ca majoritatea jocurilor de noroc uh, să se instaleze acolo? Ce hotărâri există? Ce acorduri fiscale există? Uh, ca Gibraltarul să fie atras acest domeniu. Întrebarea 2. Sunt confirmați odată, Gibraltarul are 28.000-29.000 de locuitori și sunt înregistrați 30.000, dacă știu eu, 30.000 de societăți comerciale. E curios pentru că nu există nicio țară în lume care să aibă o firmă la cetățean, inclusiv pentru copii. Și dacă sunt mai multe, Einwohner 1,4 Millionen. maybe yes, okay. Äh, la, la, la pregunta... Întrebarea următoare, domnule Tipping. Dacă aceste firme, dacă putem să le numim așa, pot fi utilizate, după părerea dumneavoastră, de fraudatorii din alte țări pentru a-și ascunde identitatea față de autoritățile fiscale mai ales că au active imobiliare și financiare în țările alte țări. Credeți că se poate întâmpla acest lucru prin intermediul acestor mii de firme care sunt înregistrate în țara dumneavoastră și care majoritatea dintre ele se pare că nu au activitate economică. Întrebarea 3. Dacă pe acest teritoriu atât de mic se produc 330 uh, de hotărâri față de firme iar Comisia Europeană analizează posibilitatea ajutorului de stat la 175. Și a treia întrebare, a patra întrebare, ce măsuri s-au adoptat pentru a evita fix ideea că registrul firmelor să nu includă opacitatea deținătorilor de drept ca să nu fie fraudatori în Gibraltar. Mulțumesc. Fragen, bitteschön patru întrebări foarte complicate. Domnule Tipping, dumneavoastră trebuie să răspundeți de data aceasta, însă nu despre conflictul dintre Gibraltar și Spania, vă rog. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru întrebări. Notez și un ton diferit al întrebărilor și vă sunt recunoscător. Cât privește jocurile de noroc în, uh, online și de ce suntem un centru, în primul rând, Prima firmă de jocuri de noroc înființată în Gibraltar a fost în 1998 sau cam pe acolo care s-a mutat uh, dintr-un regim de fiscalitate mai înalt din Marea Britanie. Ce s-a întâmplat? pentru că firma respectivă uh, avea un profil foarte mare în Marea Britanie, a fost urmată după aceea de încă două sau trei din marile firme de jocuri de noroc din Marea Britanie. Deci s-a format o masă critică de firme care s-au stabilit și au, uh, s-au încurajat unele pe altele să se mute în uh, Gibraltar. Firma Impozitul nostru este 10%, impozitul corporatist, față de 90%, iar în recent e vorba de vreo 3300 de persoane care lucrează în acest domeniu, care sunt specialiști în jocurile de noroc pe internet și nu se poate subestima importanța acestui lucru. Există o analogie cu firmele de asigurări care există în Gibraltar sunt firme de asigurări care asigură vehicule, n-au venit din motive fiscale, ci au venit pentru că au vrut să combine o serie de factori. Dar din moment ce au venit una, două, trei, apoi acele firme le-au atras și pe altele. Și s-au format acest sector. Cât privește numărul de firme, eu sunt, uh, reprezint registrul firmelor, registrul companiilor. Eu, prin legea din Gibraltar, am această funcție. Uh, am menționat acest lucru în intervenția mea. Numărul cel mai mare a fost de 29.000 prin 2005, iar astăzi numărul de firme înregistrate în Gibraltar este de 15.000. Sigur, putem să discutăm uh, separat de ce s-au redus, s-a redus numărul de firme în această perioadă. Cât privește ideea că aceste firme pot fi folosite greșit de cei care vor să-și ascundă identitatea, sigur că da. Asta este tocmai ideea. Pentru că, după părerea noastră, e vorba de legislația Uniunii Europeană de supraveghere financiară, de combaterea spălării banilor, noi uh, gestionăm cam 99% din cele 15 firme, 15.000 de firme. Trebuie să se facă o verificare clară a acestor firme privind proprietarul final. Conform legii trebuie să identificăm persoanele care au expunere politică și nu le putem identifica decât dacă facem o analiză completă uh, a, a proprietarului real al firmelor înregistrate în Gibraltar. Altfel am încălcat legea. Cam asta este de fapt ideea de a ne asigura că domeniul acesta are informațiile respective și dacă cerem, uh, ni se cer informații de către alte reprezentanți uh, din lume privind aplicarea legii, trebuie să facem acest lucru a patra întrebare referitoare la numărul de hotărâri fiscale și cele care sunt analizate de uh, Comisia Europeană. Am răspuns la întrebarea anterioară cu privire la acest lucru. Mm, noi considerăm cu tărie că nu am dat hotărâri fiscale care să reducă cantitatea de impozite plătite sau să exonereze o firmă de impozitul plătit. Este vorba de o interpretare a legii. E vorba de plata sau nu a impozitului conform legii. Mulțumesc. Äh, ob Sie eine ergänzende Feststellung... Mulțumesc, domnul Tipping. Îi întreb pe ceilalți dacă vor să facă vreo completare. Întrebările au fost adresate mai ales către Gibraltar, dar văd că nu este cazul. Atunci vreau să dau cuvântul mai departe doamnei Pirco Ruonen din partea ECR. Am se pare că aud ceva. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să Mă refer la firmele mari de contabilitate sau de consultanță financiară. Ce rol au ele în pregătirea legilor din țara dumneavoastră? Acum câțiva ani a fost o situație în care Ernst Young uh, a jucat un rol foarte important uh, atunci când uh, Jersey și-a creat legea privind firmele cu răspundere limitată. Ce colaborare ați, ați avut cu aceste firme de consultanță financiară în anii anterior? A jucat vreun rol în pregătirea legilor? Și dacă au fost implicate, care a fost rolul lor? Următoarea întrebare se referă la negocierile privind Brexit-ul și amenințarea lor. Asta arată că negocierile acestea uh, vor crea posibilitatea unui paradis fiscal. Uh, este o cale foarte riscantă de urmat. Există multe amenințări la adresa instituțiilor uh, financiare din Gibraltar și din insulele din canalul Mânecii. S-ar putea să nu mai aveți acces la piața financiară europeană în viitor. Aveți vreun fel de planuri pentru a scădea importanța sectorului financiar din țările dumneavoastră? Island. Mulțumesc. Prima întrebare către reprezentanții insulelor canalului. Cine dorește să înceapă? Walker, bitte Domnul Powell, domnul Walker, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei deputat pentru întrebare rolul pe care l-a avut marile firme de contabilitate în programul legislativ, cred că e o întrebare potrivită și importantă. Noi avem un mare program legislativ pentru produsele care pot fi folosite de serviciile financiare din toată lumea. Facem, ne consultăm foarte larg, foarte mult cu părțile interesate din Jersey avem uh, reprezentanți și un, un organism de reprezentare care are un comitet care se asigură că toți, toți reprezentanții acestui domeniu sunt consultați. În momentul în care redactăm legi care se referă la întemeierea uh, persoanelor juridice, stăm de vorbă cu toți interlocutorii, adică autorități fiscale, unitățile de informații financiare, camerele <clears throat> de comerț sau uh, comisia privind jocurile de noroc. Consultarea este largă și nu se concentrează pe o singură firmă uh, este o consultare foarte largă care se face la modul cel mai public cu putință. Mulțumesc. Ja, bitteschön, Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Guernsey este oarecum similară. Ar fi corect să spunem că până acum vreo 10 ani nu prea se făceau consultări în ceea ce privește legislația fiscală cu niciun organism uh, din afară, dar uh, s-a dus la adoptarea unor legislații greu de administrat în practică sau care avea deficiențe. Iar în ultimii ani, relațiile de colaborare dintre autoritățile fiscale și profesioniștii din contabilitate a sporit. Asta nu înseamnă că Uh, contabilitatea, reprezentanții firmelor de contabilitate sunt cei care fac politica legislației fiscale. Uh, ei sunt consultați uh, apropo de detaliile mai fine ale acestei legislații. Mulțumesc. Domnule Tipic, mai doriți să completați ceva? Vreau să spun că în ceea ce privește Gibraltarul ne consultăm în general cu diversele domenii reprezentate la noi, nu neapărat cu unii practicieni din anumite domenii. Foarte bine, mulțumesc foarte mult din partea ALDE. Acum Maite Ruiz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Adevărul e că dumneavoastră prezentați o lume idilică, și ceea ce e minunat, excepțional. Dar unul din mari experți fiscali pe care îi cunoaște spunea că suntem aici în desene animate. Nu, pentru că nu știm cine pe cine ajută. Dumneavoastră știți că suntem aici pentru că uh, da, două, mii și mii de firme uh, paravan și mii și mii de delicte fiscale au reșit la nivele. Nu uh, pentru că dacă n-ar fi existat uh, o scurgere de informații, n-am fi aflat acest lucru. Domnule Tipping, știți foarte bine că lucrurile stau așa, iar uh, uh, azi dimineață funcționa, nu firma, funcționa e la firma Fonseca. Pentru că le-am trimis un mail azi dimineață. Neptune House este locul unde sunt mii de societăți și întrebarea este următoare, dacă lucrurile sunt atât de minunate, hai să ne imaginăm că uh, eu știu, există, ați restrâns uh, ați firmele gen Fonseca, care sunt uh, în Gibraltar, pe de altă parte sunt sigură, și de asta vă întreb dacă ați făcut această restrângere, pentru că știm, toată lumea se cunoaște cu toată lumea în Gibraltar. și apoi eh, aceste persoane sunt protejate prin eh, lege iar persoanele acestea ne-au arătat unde se comit atât de multe delicte fiscale și financiare și de spălare de bani. Bănuiesc că eh, există o lege pentru protejarea denunț- denunțătorilor uh, pentru că, sigur, mă refer în primul rând la Gibraltar, dar și la celelalte jurisdicții. În ce privește hotărârile fiscale, Comisia Europeană nu ajunge la aceleași concluzii ca dumneavoastră, domnule Tipping, pentru că, de fapt, Comisia Europeană arată că dumneavoastră funcționează ca paradis fiscal și că, în realitate, sistematic nu se plătesc impozite nici uh, activități de intermediere, nici uh, nimic, nici un fel, nici uh, iar fondurile financiare și nimic, nimic de fapt. Deci aș vrea să-mi răspundeți la aceste întrebări pentru că sunt sigur că va fi interesant să vă ascult și pe, de fapt și pe ceilalți colegi ai dumneavoastră. Mulțumesc, foarte multe întrebări la care ați răspuns deja în parte. Domnule Tipping, aveți cuvântul mai întâi. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnei deputat pentru seria de întrebări. Cred că la primele două întrebări, ca să fiu cinstit cu dumneavoastră și ați făcut, eu știu, analogia cu desenele animate și punctele pe care le aduceți în discuție și faptul că nu credeți că noi uh, Uh, nu prezentăm o situație idelică. Eu prezint o imagine faptică, o situație de fapt, apropo de realitatea din Gibraltar și din cât privește uh, hotărârile fiscale, se află încă în uh, anchetă, nu s-a făcut, nu s-a luat nicio hotărâre privind poziția Comisiei Europene, încă ne mai solicită informații, noi le furnizăm informațiile, asta Cred că acolo e o neînțelegere apropo de informațiile pe care le-am prezentat noi ca răspuns la întrebările scrise. Am menționat uh, la sfârșit uh, pentru că s-a pus întrebarea ce fel de, în ce fel de domenii erau implicate aceste firme. Doamna deputat uh, a spus că e vorba de firme de marketing și de consultanță. Vreau să spun ceva foarte important. Interpretarea legii nu are nimic de a face cu implicarea sectorului respectiv. Dacă ar avea de a face cu implicarea sectorului, ar fi ajutor de stat și nu este. Deci vreau să spun că nu e vorba de uh, vânzări angro sau asigurări angro Uh, pentru anumite firme care nu plătesc impozit în Gibraltar. Cred că ar trebui să așteptăm să vedem ce se întâmplă cu această cercetare făcută de comisie. Avem încredere că nu există niciun fel de element de ajutor de stat și considerăm că uh, vor fi concluzii pozitive. Cam asta e ce aveam de spus. Mulțumesc! Mulțumesc o completare. Vă rog. Domnule Paul. Mulțumesc, uh, domnul Paul, mulțumesc pentru întrebare. Sunt câteva chestiuni pe care vreau să le spun. Uh, dacă analizăm informațiile uh, care au reis, reieșit din documentele Panama, am constatat că în ce privește Jersey, e vorba de situații vechi care datează din anii 1980. era uh, de atunci am aplicat regimuri foarte uh, riguroase în ceea ce privește furnizorii de servicii financiare și firmele reprezentate în Jersey. Am, ne-am referit deja la uh, regulamentul referitor la furnizorii de servicii. Sunt, uh, e vorba de o abordare riguroasă, nu e vorba numai de o simplă uh, un simplu regulament de supraveghere dacă un asemenea furnizor nu are toate informațiile despre proprietarul real și nu-și desfășoară activitatea într-o manieră potrivită, atunci există riscul ca firma respectivă să fie sancționată și sancțiunile acestea să ducă, așa cum s-a întâmplat de câteva ori, la faptul că îi se retrage licența de funcționare a acelui furnizor de servicii și îi se refuză permisiunea de a participa la activitatea eh, domeniului financiar în viitor. Este greu, este o o sancțiune grea, nu e o sancțiune ușoară și pe noi ne mulțumește. În comparație cu alte jurisdicții și trebuie să facem această comparație inclusiv cu jurisdicțiile din statele membre și din restul lumii, considerăm că regimul nostru este foarte riguros și nimeni nu poate spune că nu apar, eu știu, sau nu ne scapă situații dificile, dar putem spune că regimul nostru recunoscut de Manival foarte clar, Manival spune foarte clar că există un registru al proprietarilor reali și acest lucru ne-a dus pe un loc fruntaș. Și dacă lucrul acesta e acceptat de organismele inter- internaționale, să sperăm că o să fie acceptat și la Comisia noastră acest lucru. 20 secunde. Mulțumesc. 20 de secunde încă o întrebare, vă rog. cuantas retiradas de licență? Da, porque no sabrá los datos de memoria, los datos... Uh, Gracias. Yes. Dați datele respective, câte licențe ați retras? Răspunsul e da. Ja, bitte. Ok, ist beantwortet? Sind entzogen worden. Wie viele hat sie gefragt? Bun. Câte? Întrebarea era câte? Câte licențe ați retras? și poate ne povestiți și așa, de când până când, sau cum ne pune și istoria. Am înțeles din întrebare, domnule președinte, când ni s-a dat posibilitatea să dăm aceste informații după această reuniune, nu să o prezentăm neapărat acum. Și am fost de acord că vom răspunde la această întrebare ceva mai târziu. Vă mulțumesc. Următorul pe lista de vorbitori, Miguel Urban Crespo din partea GUE, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vom intra în discuții politice privind Gibraltarul, ci vreau să spun că pentru grupul nostru politic întotdeauna este cel mai important este să apărăm drepturile și viitorul lucrătorilor din Gibraltar. Nu e de competența mea aici, de competența aici, aici, dar autoritățile din Gibraltar au vrut să ne vând aici niște bunătăți, eu știu, ni s-a prezentat faptul că se îndeplinesc standardele internaționale minime, iar eu cred că aici, mă rog, toată lumea știe că Gibraltar e un teritoriu mic, dar în schimb, după părerea noastră, reprezintă uh, în sânul Europei un paradis fiscal și știm că în epoca capitalismului lichid dacă există o portiță de, de regulament, totul poate să scape. În Gibraltar sunt mai puțin de 30.000 de locuitori și, uh, eu știu, 15.000 de întreprinderi. Iar aici este afacerea cea mare a Gibraltarului, jocul fiscal. Nu registrul proprietarilor reali nu este exhaustiv și nu este extrem de exigent da, dacă realmente vreți să stabiliți standardele minime și să nu fiți un paradis fiscal, eu, mie mi să, îmi place să vorbesc despre altceva și vreau să vă pun trei întrebări. De la ce procentaj de, de proprietari real trebuie prezentate datele fiscale complete în Gibraltar? E adevărat că registrul dumneavoastră e privat, în ce măsură garantează acesta standardele acceptabile de transparență și nu în ultimul rând după cum spuneți dumneavoastră în răspunsurile scrise, din 26 iunie se aplică directiva a patra și a cincea privind combaterea spălării de bani. Deci ne punem într-o întrebare. Ce va face Brexit-ul cu aceste obligații? Pentru că există obligația de a, trans, de a transforma spațiul britanic într-un mare paradis fiscal. Mulțumesc. Da, Întrebări foarte dificile, în parte au fost puse deja. Domnule Tipping, sunteți din nou la rând. Yes, well, first... Mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebări. Uh, apreciez contextul în care e pusă această întrebare. Am răspuns deja la unele dintre întrebări înainte, o să fiu cât mai succins. Vă mulțumesc că ne spuneți că într-adevăr uh, avem 15.000 de firme și că acceptați ce spunem noi o să, în ce privește Brexitul, uh, la început, uh, când am vorbit prima dată, am spus că după Brexit Gibraltarul va continua să aplice angajamentele privind schimbul de informații pentru combaterea uh, spălării banilor și combaterea finanțării uh, terorismului. După aceea fie vom urma aceleași regulamente sau vom adopta standardele internaționale care au același efect. Cât privește registrul privind adevăratul proprietar care va funcționa de la 26 iunie anul acesta, a patra directivă privind combaterea spălării banilor. E vorba de un prag de uh, 25%, iar cea de-a cincea, care n-a fost adoptată, vorbește de scăderea pragului la 10%. Vom adopta ce va spune cea de-a cincea directivă. Deocamdată e... avem ce avem. Iar în momentul acesta, în ce privește nivelul de analiză care trebuie făcut uh, de sectorul privat uh, din Gibraltar când acceptă noi clienți, spuneam următorul lucru. Cerința poate să fie de 25% conform legii, dar în practică pentru a putea identifica, de exemplu, dacă există o persoană cu expunere politică, uh, care are măcar 1% din uh, proprietatea asupra unei structuri, atunci sectorul privat trebuie să facă o analiză foarte detaliată. Nu știu care a fost al doilea punct, iar în ceea ce privește uh, generalitățile, nu vreau să fiu aici agent de vânzări, ci vreau să arăt că mi se dă șansa să prezint uh, poziția de fapt uh, din teren, din Gibraltar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Tipping. De fapt, în politică, de obicei, autolauda este singura laudă pe care poți să o primești, care este de încredere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că cea de-a cincea directivă în domeniul uh, spălării banilor va fi discutată și la trilog, oricum se va decide în curând, așa încât uh, putem să mai discutăm și la nivel intern despre prevederi. Vă rog, scurt. Registru privat. Registrul privat. Vorbeați despre standardele de transparență și nu credeți că există incompatibilitate între registrul dumneavoastră care e privat și faptul că ar putea să garanteze regimul de transparență. Bun. Noi avem uh, o, un registru al companiilor. Eu sunt persoana responsabilă. Funcționarea acestui registru uh, este asigurată de o companie privată s-a dovedit a fi mai eficient să facem acest lucru, să facă o firmă privată. Registrul firmelor este accesibil pe internet, este accesibil de către oricine, dar nu arată întotdeauna care este uh, adevăratul proprietar. Funcționează la fel ca oricare registru comercial. Poate să ne arate cine sunt directorii Uh, nu, dar crearea unui registru central de proprietari real, deci crearea acestui registru central care va începe să funcționeze din 26 iunie anul acesta uh, nu va cădea în sarcina uh, firmei private, ci va fi condus de departamentul meu, adică de către autoritățile guvernamentale și va fi administrat uh, nu de sectorul privat, ci de reprezentanța ai autorităților guvernului. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mai avem trei persoane care doresc să ia cuvântul din partea grupurilor. Din partea verzilor, Ernest Urtasun, după aceea EFDD, domnul Coburn și din partea PPE, domnul profesor Darius Rosati. Vă rog, Ernest întâi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici, din partea celor trei eh, jurisdicții. S-au spus foarte multe lucruri, eu vreau să fac un comentariu general. Dumneavoastră aveți regimuri uh, fiscale foarte agresive care creează dezavantaje de concurență cu restul Uniunii. Și în lumina Brexitului este clar că pe interesul Uniunii Europene accesul dumneavoastră la piața uh, unică n-ar trebui să fie pe gratis sau de la sine înțeles. Și întrebarea mea este simplă. Având în vedere negocierile pe Brexit, sunteți gata să schimbați în mod semnificativ regimul noastră agresiv uh, fiscal pentru a asigura accesul la piața unică? Pentru că dacă nu, foarte multe grupuri din acest Parlament vor cere restricții foarte clare și chiar sancțiuni pentru accesul la piața unică dacă, de exemplu, multe din prevederile precum cel din Gibraltar rămân în vigoare, cum ar fi toate veniturile în afara Gibraltarului nu se impozitează, taxe zero pe activitățile intermediarelor, pe toate taxele de consultanță. Dacă tot acestea continuă, nu este în interesul Uniunii Europene decât să nu garanteze acces liber la piața unică și noi vom cere clar să se impună aceste condiții. Sunteți gata să vă schimbați regimurile fiscale? Și o altă întrebare concretă despre Gibraltar în legătură cu uh, statutul pe care îl acordați anumitor persoane fizice, pentru că aveți 230 de uh, persoane cu cu cetățenii diferite care devin rezidenții fiscale în Gibraltar și care beneficiază de acest regim generos fiscal. Deci schimbul automatic de informații de care vorbeați foarte mult astăzi Um, ar însemna să uh, implementați această, regle, uh, această reglementare și pentru non-rezidenți. Deci avem uh, aceste 230 de persoane. Vreau să știu dacă informația va fi în continuare partajată și pe tema lor sau nu, dacă veți avea un statut special pentru aceste persoane fizice. Mulțumesc foarte mult. O întrebare despre Brexit. Cine vrea să înceapă? Domnul Powell, domnul Walker? Și după aceea revenim la Gibraltar. Domnule Powell. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, stimate deputat, pentru întrebare. Când analizăm viitorul și ne uităm la ceea ce urmează, avem așteptări, desigur, și așteptăm ca Uniunea Europeană să țină cont de ceea ce este în cel mai bun interes al Uniunii. Și eu cred că în această uh, perspectivă trebuie să menționăm două lucruri – pe care le-am răspuns și în scris și pe care le-am menționat și în prezentările noastre. Tax, ă, impozitarea la 0% este prevăzută pentru o neutralitate fiscală în absența unor acorduri de dublă impozitare. Și până acum a fost de succes în atragerea capitalului ă, de peste tot din lume prin Guernsey și Jersey a fost apoi reinvestit în Europa, capitalul. Avem studii independente care au fost întocmite de către mm, oficii foarte cunoscute, KPMG, de exemplu, care au arătat că acest flux de capital în Europa este un contribuitor important la crearea de locuri de muncă și de valoare în Europa. Noi recunoaștem și că, în măsura în care dorim să avem o legătură cu Europa, avem nevoie de o bună politică de vecinătate, trebuie să ne asigurăm că avem toată informația pe care o cereți pentru ca să vă asigurați că nu există activități ilegale și că uh, persoanele nu sunt implicate uh, în uh, evaziune am spus în, în comentariile mele introductive că suntem angajați către un schimb de informații în conformitate cu standardele internaționale. Dacă se înlorește însă mai multă informație, atunci uh, aceasta și aceea devine un standard internațional, atunci noi vom urma acea politică de uh, conformitate cu standardele internaționale pe care am aplicat-o și în uh, toți anii, în cazul Guernsey și Jersey. Deci noi uh, încercăm să vedem în, pe viitor o, să încercăm să găsim o relație corectă cu Uniunea Europeană, să luăm decizii care se bazează pe fapte și să luăm decizii care se uh, care creează și o legătură cu alte jurisdicții și să ne asigurăm că Uniunea Europeană, că standardele Uniunii sunt respectate. Dacă găsim un acord, vom avea o bună relație de vecinătate cu Uniunea Europeană și pe viitor. Da, mulțumesc. Domnul Walker acum, dacă dorește să completeze. Mulțumesc. Aș vrea să vă spun că sunt de acord cu comentariile făcute de colegul meu din Jersey, Jersey și în Guernsey avem aceeași poziție și aș vrea să subliniez însă unele comentarii pe care le-am făcut în introducerea mea și anume am spus foarte clar că Guernsey uh, trebuie să respecte toate standardele internaționale de transparență fiscală, de schimb de informații și uh, am subliniat și anumite domenii în care standardele Uniunii Europene, mai ales cele legate de directiva privind economiile în Uniunea Europeană și de schimbul automat de informații din 2011, că sunt respectate. Pe lângă ele, vrem să respectăm și codul de conduită adică principiile cu privire la taxarea și impozitarea companiilor, care a fost uh, introdus în 2012 și a fost de asemenea aprobat de către ECOFIN. Considerăm că e vorba de o, un angajament pozitiv din partea noastră, care garantează o bună aplicare a transparenței fiscale și un bun schimb de informații și vrem să fim în continuare un bun vecin al Uniunii, bineînțeles. Mulțumesc. Domnule Tipping, mai are o întrebare, cred, legată de uh, dubla cetățenie și uh, de informare, nu? Vă rog. Da, mulțumesc. Pe scurt, în legătură cu Brexitul și piața unică, noi încercăm să plecăm de la premiza că nu vom avea acces la piața unică, pentru că vorbeam de hard Brexit. În legătură cu cetățenia, de fapt nu e vorba de cetățenie, e vorba de reședință. Este următoarea soluția. Dacă o persoană este rezident fiscal în Gibraltar la un moment dat, atunci persoana respectivă va trebui să raporteze despre averile pe care le are în Gibraltar. Deci dacă eu, de exemplu, sunt rezident în Gibraltar, ceea ce se întâmplă, atunci trebuie să raportez față de autoritățile fiscale din Gibraltar. Dacă sunt rezident în uh, Regatul Unit, atunci aș raporta către autoritățile din uh, Regatul Unit. Deci răspunsul e foarte clar. Aveți dreptate, într-adevăr, în sensul în care dacă uh, persoanele sunt legitim rezident, rezidente în Gibraltar, nu trebuie să raporteze în altă țară în care înainte erau rezidenți, decât dacă calendarul directivei pe schimbul automat de informații și standardele de raportare uh, le-ar obliga în afară de Statele Unite, pentru că acolo uh, nu contează dacă persoana e rezidentă în alt stat sau nu. Se aplică legea uh, Statelor Unite. Vă rog. 20 de secunde, vă rog. Aceasta înseamnă că cei care și-au cetățenii UE, care și-au transferat averile în Gibraltar și care acum au un dublu statut, nu, vor, nu veți partaja informația despre veniturile lor cu restul Uniunii. Ați răspuns, atâta timp cât persoana este un rezident fiscal în Gibraltar, garantați acest lucru la categoria 2. Da, dar foarte multe persoane în momentul de față, pentru că suntem Uniunea Europeană și suntem comunitatea economică, de exemplu și din, uh, Marea, din Elveția pot veni uh, să, aibă, să stea în Gibraltar fără să aibă un statut special, pentru că avem și noi am semnat la prevederile de liberă circulație, dar cred că principiul la care dumneavoastră țintiți este că dacă cineva își transferă rezidența corect, pe bună dreptate, de exemplu, din Regatul Unit în Gibraltar, uh, atunci întrebarea e dacă se va raporta înapoi către uh, Regatul Unit. Nu, pentru că sistemul de raportare, dacă nu ai o formă de taxare bazată pe cetățenie, cum are uh, SUA, unde nu contează unde trăiești, contează naționalitatea, deci dacă n-ai acest tip de raportare obligatorie, atunci contează acolo unde ești reședin, ai reședința, unde ești rezident. Bun. Deci Gibraltarul nu face parte ca Malta, Ciprul și Austria dintre cele state membre și jurisdicții care vând mai bine, nu? Nu aveți interpretare? Vreți un răspuns la această întrebare? Câteodată cu interpretarea, eu câteodată suntem în urmă. Deci nu, nu avem uh, un program uh, de pașapoarte, un program de cetățenie. Sunt multe state care au acest program, dar noi nu-l avem. Bun. Acum din partea EFDD, David Coburn. despre declarația politicii, despre politica fiscală în Uniunea Europeană. Danke schön, mulțumesc, domnule președinte. Sunteți întotdeauna șarmant. Există mult trafic între Tanger, Maroc și, Maroc și Spania, am putut constata acest lucru. Și la fel și în Ceuta și Melilla, care sunt uh, totuși teritorii spaniole în Maroc. Deci, acum când vorbim despre Gibraltar, de ce vorbim atât de mult? Dar ce se întâmplă cu Ceuta și Melilla? Oare nu dați înapoi uh, regatului Marocului teritoriile acelea? iar UK-ul uh, ar fi trebuit să se ocupe de Gibraltar înainte să susțină intrarea Spaniei în UE. Din păcate însă, guvernul britanic n-a făcut ce trebuia. Aș vrea să subliniez de asemenea și că Marea Britanie nu uh, apreciază interferența în uh, acordurile cu Irlanda, pentru că aceasta este o parte integrantă a Regatului Unit și nu ne nici noi nu intervenim în zona catalană și nici în zona bască deci mă întreb de ce dumneavoastră ar trebui să interveniți în uh, teritoriile noastre. Din răspunsurile pe care le-ați dat aici des, uh, din partea Jersey și Guernsey, ei fac tot ce trebuie pentru a controla uh, criminalitatea. Cred că vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că Uniunea Europeană folosește această comisie pentru a-și extinde competențele și programele fiscale și uh, economia cu, de stil socialist pe care dorește să impună pentru a elimina orice formă de competiție și concurență fiscală. Colegul uh, stimabil de lângă mine nu pare să adore competitivitatea în domeniul fiscal, dorește uh, o republică socialistă europeană. Dar dacă Spania ar adopta modelul uh, de business al Gibraltarului, nu am avea atâta șomaj cum avem acum în Spania. Cred că e 25% șomajul noastră, nu la, dacă nu mai mult, pentru tineri. Și eu zic că totuși Gibraltarul se descurcă mai bine. Și poate ar trebui să fie un model de afaceri pentru toată Europa. Dacă puteți să răspundeți această întrebare și dacă credeți că oare Uniunea Europeană nu încearcă totuși să se extindă competențele unde nu trebuie. Președintele, o secundă vă rog. Deci, uh, noi nu discutăm aici nici despre mărimea uh, impozitării, nici despre politicile fiscale și economice, discutăm despre evaziune fiscală, despre eludare, despre firme uh, fantomă și despre spălarea banilor. Acestea sunt temele noastre cu toate fațetele lor, nu numai în legătură cu documentele Panama. Iar constatarea domnului Coburn merge dincolo de aceste aspecte. Dacă dorește totuși cineva să răspundă, eu vă rog. Aș vrea doar să vă spun că o, o altă impozitare duce la criminalitate, duce la evaziunea fiscală foarte mare. Dacă ați avea un sistem de fiscalitate bun, cum avem în Marea Britanie, ați avea mai puține probleme în economia dumneavoastră așa, că ați avea un sistem la fel de performant ca cel din Gibraltar. Da, dar conservatorii britanici nu sunt singurul partid care dorește ca impozitele să nu fie atât de ridicate. Este o mare greșeală să credeți acest lucru. Mai este și pentru alții important ca um, toate mijloacele fiscale să fie folosite cum trebuie. Eu fac parte din UKIP, eu sunt, sunt liberal, nu sunt conservator oricum. Da, bine, zice președintele. Cred că Graham Watson s-ar putea să aibă ceva împotrivă, după cum văd la felul în care dă din cap. Dar n-are rost să mai discutăm chestiuni de principiu. În ceea ce privește nivelul impozitării, aveți întrebări noastră? Nu există întrebări greșite, există doar răspunsuri critice, dar dacă nu doriți, atunci trecem mai departe. Ultimul este domnul profesor Darius Rozati, care va lua cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult oaspeților pentru că ne-au oferit informații foarte prețioase. Am două întrebări. Prima întrebare despre motivele pentru care în companiile naționale sau uh, străine există un interes clar pentru anumite caracteristici fiscale ale insulelor Canalului și Gibraltarului și doresc să-și creeze companii acolo, fie că sunt reale sau uh, fantomă, în orice caz în acele jurisdicții. Ceea ce uh, privește jurisdicțiile pe care le-am discutat astăzi, e clar că um, ele sunt foarte ridicate în standardele lor în, de spălare a banii, în combaterea spălării banilor și a controlului fraudelor. Felicitări pentru toate aceste eforturi, deși o mare parte din legislație a fost introdusă doar de curând sau este momentan pe rol și trebuie să fie introdusă. Așadar, întrebarea mea este ce este de fapt atât de atractiv în aceste jurisdicții care face ca atât de multe companii să vină acolo, deși legislația este similară și uh, vreau să vă întreb dacă este rata zero de impozitare sau este adoptarea recentă a unor uh, legi precum cea cu privire la beneficiar, la uh, schimbul automat de informații și care lipseau înainte și de aceea foarte multe companii uh, profitau de aceste jurisdicții. Și în ceea ce privește transferul, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu mine, dacă avem o rată zero de impozitare, atunci stimulentele pentru companiile internaționale de a-și crea o companie ar putea să fie folosite ca instrument pentru, de fapt, o evitare a taxelor. Și uh, dacă nu aceasta n-ar fi, de exemplu, un stimulent pentru a transfera, uh, de fapt, beneficiile către altă companie care, se, care este plasată în aceste jurisdicții. Și rezultatul final nu este, de fapt, tot evaziunea fiscală? De, deci nu impozitarea în țara în care se creează valoarea respectivă. Puteți să ne spuneți cum am putea combate fenomenul acesta și cum am putea combate aceste practici care sunt uh, exemple de, taxici, de practici ilegale. Da, mulțumesc, domnule Rozati. Cine dorește să răspundă? Domnule Tipping, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, uh, domnule deputat, pentru întrebări. Și o să răspund foarte repede. În ceea ce privește comentariul despre adoptarea târzie sau uh, recentă a legislației, Gibraltarul nu a avut întârziere în adoptarea niciunei, niciunui regulament sau uh, directive UE în ceea ce privește, de exemplu, registrul proprietății efective, uh, care trebuie să fie implementat până în 26 iunie pentru a patra directivă antispalarea banilor. Acesta era termenul. În ceea ce privește prețurile de transfer, eu vin din, am, vin dintr-un context comercial, din banc, băci de investiții și vreau să vă spun că pentru mine acest uh, preț uh, de transfer este un, o moștenire din anii 80-90 și nu este deloc un sistem sofisticat. Deci majoritatea țărilor au introdus uh, măsuri uh, de evitare a unor astfel de um, simple um, practici de impozitare de prețuri uh, pentru transfer, de exemplu, evitarea dublei non-impozitări și uh, evitarea eludării uh, sumei profitului. Și aceasta a fost, uh, a fost stabilit prin legislația recentă, într-adevăr. Mulțumesc. Cine dorește să completeze, domnul Walker, vă rog. Mulțumesc. Vreau să spun câteva cuvinte și după aceea poate mai completează colegii, înainte să mai vorbească reprezentanții Jersey. Aș vrea să vorbesc din nou despre proprietatea efectivă și să vă spun că Guernsey se consideră ca un lider mondial în ceea ce privește standardele de proprietate efectivă. Eu am subliniat în introducerea mea importanța pe care am acordat-o introducerii unor standarde de combatere a spălării de bani, de asemenea unor standarde înalte pentru prestatorii de servicii. Noi am fost una din primele jurisdicții care am introdus așa ceva în lume. Am fost și unii dintre primii care am introdus aceeași fermitate în cadrul de reglementare pentru um, ofertanții de servicii sau pentru companiile din domeniu. Domnul Paul vorbea despre uh, Jersey și uh, acum câteva cuvinte spune același lucru. Noi urmărim uh, cu atenție și supraveghem foarte atent ceea ce se întâmplă în privire la standarde. Am introdus și în legislația corporațiilor o serie de cerințe pentru companii care obligă rezidenții să identifice într-o formă bazată pe proprietatea efectivă a, care sunt uh, um, activele lor într-o întreprindere, noi încercăm oricum să atingem standarde foarte înalte și standardele care sunt în momentul de față în vigoare. Asta este cererea noastră și cerința noastră. Nu avem companii uh, fantomă în Guernsey, avem un registru, după cum spuneam și înainte, și avem un uh, o autoritate de evaluare și monitorizare a acestui registru permanentă cu autoritate legată de aceasta, care este legată de cadrul de supraveghere foarte strict pe care îl avem. Și acum vreau să-i dau uh, cuvântul lui Rolf pentru aspectele legate de fiscalitate. Mulțumesc, mulțumesc, vă rog. Da. Mulțumesc. O mică statistică, dacă îmi permiteți înainte să vă explic, pentru că s-au vorbit de diferite cifre și de jurisdicții la care ați făcut noastră aluzie. Populația Guernsey este de 60.000 de suflete și avem 80.300 de companii, doar ca să vă creăm un context. Deci dacă vreți să folosiți o statistică, acestea sunt cifre mai puțin de o companie la 3 locuitori uh, din uh, Guernsey e mai ușor și mai ieftin să creezi o companie în alte jurisdicții decât la noi. De ce ar dori cineva să vină în Guernsey? Probabil că um, impozitarea la 0% este atractivă. De ce este? Pentru că, după cum am zis înainte, în declarațiile noastre anterioare, dacă, de exemplu, ai o companie în Guernsey, nu vei avea impozite suplimentare uh, pe care nu vei putea să le reclami din altă jurisdicție dacă nu există un acord de non-dublă impozitare, pentru că de multe ori nu există. De ce sunt atrași oamenii la, către noi din cauza 0%, din cauza evaziunii fiscale? Da, sigur. Acesta este un motiv, dar eu aici imediat vreau să vin cu alt argument, pentru că s-a spus că, de exemplu, insulele sunt atractive pentru că am implementat târziu uh, standardele internaționale. Aici nu cred că aveți dreptate, și, așa cum a explicat și colegul meu, Guernsey și Jersey sunt lideri în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului cu privire la uh, ofertanții de servicii și în legătură cu schimbul de informații la cerere, primul acord de schimb de informații uh, la cerere a fost cu Statele Unite în 2002 și în momentul acela foarte puține schimburi uh, pe impozitare există. În momentul de față există 60 și, și Jersey are foarte multe. Iar uh, acum participăm, de exemplu, cât se poate de repede, uh, cât s-a putut de repede în Convenția Multilaterală care ne-a permis să fim uh, parte din grupul de țări care adoptează raportarea um, precoce și care au adoptat-o cât se poate de repede. Iar în legătură cu transferul de profit și convențiile multilaterale um, și în legătură cu uh, raportarea defalcată pe companii, suntem de asemenea foarte în avans. Deci, toată istoria aceasta arată foarte clar că insulele nu sunt deloc în întârziere cu implementarea standardelor, ba chiar, chiar uh, inversul ar putea fi uh, adevărat. Da, mulțumesc. Domnul Paul are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să mai subliniez punctele pe care le-au subliniat și colegii mei. Ați pus întrebarea de ce o persoană ar alege să își creeze compania în Jersey. Așa se întâmplă într-adevăr de multe ori, pentru că există stabilitate politică, nu avem partide politice în adunarea noastră, avem o certitudine fiscală, am avut un teritoriu foarte neutru, n-am avut probleme în război de 80 de ani, așadar și avem foarte multe avantaje. Dacă ar fi doar taxa de impozitare zero ar fi atractivă, atunci ar fi multe altele la fel de interesante ca noi, dar acelea nu au aceeași rigoare în ceea ce privește crearea companiilor și nu este des mirare că ei au foarte multe companii mult mai mult decât cele 30.000 pe care le are Jersey față de populația de 130.000. Noi nu avem uh, companii uh, fantomă și știm uh, totul despre companiile care sunt create la noi. În general, majoritatea companiilor sunt companii de investiții, de holdinguri și se ocupă de decizii cu privire la investiții și gestiunea investițiilor se întâmplă foarte des la noi în Jersey. Iar testul pentru activitatea noastră economică și care arată că nu suntem deloc fragili, va fi probabil în expunerea noastră la lucrul codului, la grupului de lucru pe tema codului, în care se va vorbi la sfârșit despre listarea, despre listarea companiilor în registru și activitatea reală economică a fost una din criteriile cele mai importante ale grupului de lucru pe cod și suntem foarte mulțumiți că am fost uh, numiți ca fiind, având activitatea economică reală și de aceea acest lucru ne bucură. Însă, în măsura în care Uh, se poate. Noi suntem uh, foarte ade- suntem adepții de raportării defalcate pe țări al modelului OECD și oferim informațiile care ni se cer, uh, care asigură că dacă există prețuri de transfer, atunci acestea sunt identificate ca atare. Mulțumesc! M-am mirat că nimeni n-a vorbit și despre climatul uh, bun, sănătos, continental și despre influența benefică a mării, pentru că cine trăiește într-un ținut atât de puțin uh, relaxant din punct de vedere al climei, uh, s-ar fi gândit și la acest avantaj. Bun, mai avem acum din partea doamnei vicepreședinte Ana Gomez o întrebare, un catch de aici, după aceea încheiem, vă rog. Uh, to Mr. Tipping. Pentru domnul Tipping, doar săptămâna trecută, un grup de ONG-uri conduse de Transparency International au prezentat aici, în Parlamentul European, o, o hartă a activelor, inclusiv Uzbekistan, unde au fost plătite două companii din Gibraltar, Swiston și Taculand, Eh, și care se crede că sunt deținute de Gulmara Karimov rudită eh, cu președintele Uzbekistanului. Veți putea răspunde, răspunde la întrebările pe care vi le voi trimite pentru a clarifica acest proces care implică peste un miliard de dolari miliard de dolari și spălarea de bani prin Belgia, Luxemburg și Irlanda schön, Herr Tipping. Da, vă rog, domnule Tipping. Aș menționa două lucruri. Da, în primul rând, ne-ar bucura să ne trimiteți orice întrebări. Nu voi comenta în legătură cu cazuri particulare. Putem să colaborăm. Acestea fiind spuse, sunt sigur că dacă ar exista asemenea cazuri, informațiile deja ar fi fost solicitate unităților uh, de anchetă financiară și dacă ar fi fost vorba de probe, ar fi venit sub solicitările de asistență judiciară obișnuite. Mulțumesc foarte mult, uh, stimați domni invitați. Da, încă o întrebare suplimentară, dar foarte mică, vă rog. Foarte scurtă, un minut și ultima, vă rog. Domnule președinte, nu era o întrebare și mi-a, uh, tocmai mi-a uh, venit această idee. Nu discutăm aici cunoașterea despre Spania, țara bascilor, Seuta și Melia. Pot să, vreau să-i spun doar un lucru domnului Coburn. Dacă, uh, dacă vedeți mă, cei care Uh, chiar vedeți care este mărirea instituțiilor Uniunii Europene, pentru că uh, până și cei care uh, le atacă au libertatea de a se exprima în interiorul acestora. Vă mulțumesc oricum tuturor, mulțumesc tuturor intervenienților pentru prezență, în primul rând, în al doilea rând pentru răspunsurile competente și în al treilea rând pentru imaginea optimistă și, în al patrulea rând, pentru schimbul de uh, răspunsuri în scris și pentru disponibilitatea de a ne oferi și date suplimentare, dacă mai punem întrebări. Domnule Tipling, poate studiul cu privire la risc, domnul Paul uh, despre riscuri și uh, aș vrea să închei cu propoziția de deschidere a domnului Walker, care îmi spune că se bucură de viitor. Viitorul însă nu se poate gestiona bine dacă, decât dacă analizăm trecuturile din, tre- din greșelile din trecut. Aceasta este sarcina noastră și vă mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc interpreților, vă mulțumim și noi. Și următoarea reuniune va avea loc pe 30 mai la ora 15 cu președintele Jean-Claude Juncker prezent la reuniunea noastră. Vă mulțumesc și se încheie ședința.